Good afternoon, colleagues. Um, we can begin this afternoon's agenda with the uh, point 20. Bună ziua, continuăm cu punctul 25, lupta împotriva corupției. A rapporteur is Laura Ferrara. Raportor este Laura Ferrara. La ultima legislatură, Parlamentul a creat o comisie specială Vreau doar să vă spun că am vrut să anchetăm uh, cazuri de corupție, crimă organizată, spălare de bani și am, măsurat, am uh, recomandat măsuri cheie. Comisia CRIM a rezultat uh, într-o rezoluție parlamentară din 13 octombrie, iar comisia noastră face activitatea de follow-up a activităților de la CRIM, mai ales în ceea ce privește implementarea recomandărilor pentru a prioritiza acțiunea în sectoarele cheie și pentru a îmbunătăți măsurile juridice necesare pentru a combate criminalitatea și corupția. Dau cuvântul uh, raportorului nostru, doamna Ferrara, pentru prezentarea documentului de lucru. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Încep uh, prin a mulțumi raportorilor din umbră pentru sugestii și pentru comentariile utile pe care le-au făcut la reuniunea cu raportorii din umbră. Astăzi vom vorbi despre documentul de lucru al cărui obiectiv este acela de a fixa anumite țeluri pe care încercăm noi să le obținem. Am avut raportul inițial uh, pentru crimă organizată din 2011 și apoi rezoluția din 2013 adoptată după ce Comisia Crim încheiase activitatea. Nu avem același calendar și nu avem aceleași prerogative ca și uh, Comisia inițială CRIM, ceea ce a însemnat că a trebuit să ne restricționăm puțin uh, domeniul de acțiune și să ne axăm pe obiective specifice. Noi nu am vrut să obținem un raport excesiv de vag. Astăzi, dragi colegi, Vă prezint obiectivele raportului interimar cu sugestii uh, pentru viitor. Aștept cu nerăbdare, bineînțeles, comentariile dumneavoastră. Deci punctul nostru de pornire care a fost? Pentru a avea acțiuni bine țintite în vederea combaterii criminalității organizate și a corupției, trebuie să vedem sau să recunoaștem că această complexitate a problemei nu este percepută ca atare. Bătălia cu crima organizată nu ține de o problemă juridică, ci mai degrabă, în primul și în primul rând, de o problemă culturală. E vorba de felul în care cetățenii percep problema. De fapt, ei nu sunt pe deplin conștienți de gravitatea situației sau uh, de felul în care aceste organizații infracționale își intimidează adversarii. Nu înțelegem cât de periculoasă poate fi o organizație criminală și din acest motiv organizațiile respective și-au schimbat structura internă. Seamănă cu niște multinaționale, dacă vreți, pentru că se delocalizează și, practic, aleg regimuri juridice care le sunt cele mai favorabile, în așa fel încât să poată penetra anumite sisteme cât mai ușor, cât mai eficient și ca să-și întreprindă infracțiunile nederanjați. Se întâmplă asta din cauza lipsei legislației comune. Astfel, aceste organizații au ajuns să infiltreze până și economia sănătoasă a unor state membre. Trebuie să vedem cum sunt reciclate veniturile din uh, domenii neortodoxe în economia curată. Sunt organizații de tip mafiote care acum uh, sunt regăsite la nivelul autorităților locale sau chiar și naționale abilitatea de a acționa acum trebuie să fie europeană. Vom analiza legătura dintre corupție și crimă organizată. Nu vom privi aceste două fenomene ca fiind două fenomene distincte, ci vom încerca să privim uh, aceste chestiuni ca fiind uh, unele interconectate, două fațete ale aceleiași monede. După cum vă spuneam, organizațiile criminale încearcă să pătrund acum în economia curată, la nivelul scenei politice, pentru a influența aparatul decizional, pentru a devia investițiile publice spre propriul beneficiu, pentru a schimba regulile jocului în ace... în... atât cât permite piața. Deci nu există legislație eficientă împotriva corupției la ora actuală, iar diferite, diferențele care apar la nivel legislativ între statele membre fac ca totul să fie și mai greu. Pentru că nu putem acționa eficient din, punct vede- din punctul de vedere al prevenției. Acțiunile trebuie să fie pe două niveluri. Odată la nivelul uh, combaterii, dar apoi și la nivelul preîntâmpinării. Și ar cele două domenii trebuie să meargă mână în mână de dragul eficienței. Pentru asta e nevoie de monitorizare constantă, iar dacă corupția este una sistemică, trebuie să acționăm. Instituțiile publice trebuie să acționeze transparent, iar noi trebuie să promovăm o cultură a legalității în Europa, în așa fel încât să putem reinstaura acest echilibru între excepție și regulă, pentru că mi se pare acum că relația este inversată. Oamenii aproape consideră că este de la sine înțeles ca administrația publică să fie ă, penetrată de mafie. Nu, acest lucru trebuie să redevină excepția ne surprinde faptul că avem totuși uh, crimă organizată peste tot în Europa. Oamenii trebuie să se enerveze când constată asemenea fenomene. Impactul nu este doar asupra economiei ei, este și asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor. De aceea trebuie să restabilim echilibrul sănătos între excepție și regulă. Regula trebuie să fie legalitatea, excepția trebuie să fie crimă organizată și corupția. Avem această abordare generală în documentul de lucru și apoi încercăm să identificăm anumite sfere de acțiune care au fost uh, alese în funcție de prioritățile ce au rezultat în, această, în aceste timpuri importante. Ne axăm pe crimă organizată și imigrație, crimă organizată și mediu și crimă organizată și corupție în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice. Cu privire la primul capitol, crimă organizată și mediul, Ne vom axa pe... Nu, și imigrație. E vorba de uh, fluxurile migraționiste, e vorba de licitații, e vorba de centrele de primire pentru solicitanții de azil, munca forțată, prostituție, sclavie. infiltrarea este de la sine înțeleasă adesea, iar uh, crima organizată este o afacere în acest domeniu. Apoi, crima organizată și mediul. Există o ecomafie. Crimele împotriva mediului încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor. Nu încalcă doar principiile economiei legale, e vorba de dreptul la sănătate, de chiar dreptul la viață și adesea se vorbește despre faptul că organizațiile criminale s-au băgat în afacerile de colectare și tratare a deșeurilor. Trebuie ca aceste crime împotriva mediului să fie corectate, fiindcă nu e vorba doar de faptul că avem măsuri ineficiente. Sunt măsuri care îi costă pe cetățeni foarte mult. Procedurile de încălcare sunt oarecum perverse, așa cum sunt ele formulate acum. Iar măsurile de a proteja pe cetățenii europeni înseamnă lansarea unei proceduri de încălcare împotriva unui stat. Ceea ce nu respectă neapărat legislația de mediu în vigoare. Procedura de încălcare, de fapt, nu reinstaurează legalitatea. Tot ce face acestea este, aceasta este să impună o sancțiune statului vinovat. Și asta pentru că nu a aplicat sau a aplicat greșit legislația europeană. Deci în ceea ce privește pe cetățeanul obișnuit, el suferă de două ori, din perspectiva drepturilor fundamentale și uh, din uh, perspectiva economică. Cel al treilea domeniu este utilizarea incorrectă sau abuzul de fonduri. Licitațiile uh, fac uh, obiectul uh, principal al preocupărilor organizațiilor criminale. Nu vorbim aici doar despre aspecte economice, însă e vorba de controlul teritoriului, e vorba de acțiuni de intimidare. În rezoluția CRIM a avansat o idee încă de actualitate, dar din păcate fără follow-up. Avem nevoie așadar de măsuri legislative pentru trasabilitatea fluxurilor financiare. Vrem să urmărim banii, asta însemnând și bani europeni. Și care sunt recomandările acum? Noi am vrea să prezentăm și niște recomandări împreună cu acest raport. Aici e vorba de uh, protejarea avertizorilor de integritate, whistleblowers, crearea unor sisteme de protecție, chit că e vorba de diferite categorii sociale. Până la urmă, Uniunea Europeană are nevoie de un standard minim de protecție pentru persoanele vizate. Ne-am putea gândi chiar la un program european de protecție a martorilor. Și apoi e vorba de utilizarea, reutilizarea socială a bunurilor confiscate. Doar astfel vom reuși să combatem eficient crima organizată. Trebuie să promovăm o politică europeană care să reutilizeze bunurilor confisca, bunurile confiscate în anumite um, obiective sociale. Asta se poate întâmpla la nivelul unor asociații naționale care să regestioneze bunurile confiscate. Și este important să existe așadar reconversie economică. Cam aceasta este schema la care m-am gândit uh, eu și în jurul acestei scheme se va uh, forma raportul meu. Aștept însă cu nerăbdare contribuția colegilor mei pentru a îmbunătăți acest prim proiect de text. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Laura. Sunt uh, mai mulți raportori din umbră în sală. Vom face un, primul, un prim tur al intervențiilor. De la ALDE, raportorul în umbră este Natalie Grisbeck. Te rog. Merci, euh, président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Laurei Ferrara, pentru prezentarea sa ca raportor din umbră pentru ALDE. Aș dori să adaug câteva elemente, să subliniez caracterul foarte pertinent al documentului transmis de doamna Ferrara, pe care l-am primit în franceză ieri seară. Deja am lucrat uh, pe acest text uh, și munca inclus uh, pe toți raportorii din umbră, deci este un punct de plecare foarte bun pentru aceste chestiuni importante. În ceea ce privește forma și fondul, uh, în ceea ce privește forma, obiectivul raportului este extrem de important și îi mulțumesc Laurei că a avut disponibilitatea care s-a concretizat de a pune accentul elementelor raportului pe aspectele prioritare, pentru că știm cu toții că comisia anterioară CRIM adoptase în 2013 raportul Iacolino, sub președinția colegei mele Sonia Alfano, avusese un document foarte bun, uh, foarte binevenit în legătură cu instrumentele necesare. În același timp, tot ceea ce se solicitase în momentul respectiv, putem să ne întrebăm în legătură cu uh, rezultatele pe care le-a avut această muncă de fond, pentru că majoritatea acestor elemente au rămas uh, moarte pe pagină, doar pe hârtie. Așadar, ar trebui să prioritizăm anumite domenii pentru a ne asigura că constrângem Comisia și statele membre să acționeze pe aceste elemente fundamentale. În ceea ce privește forma, eu susțin strategia Laurei, care constă în uh, evitarea unei liste exhaustive de dorințe. Știu că se apropie Crăciunul, dar cu asemenea liste lungi nu ajungem la rezultatul scontat. Foarte pe scurt, îi mulțumesc Laurei pentru că a pus accentul pe necesitatea de a umple vidurile din legislațiile naționale, cu toate că nu este ușor deloc, este un drum de lungă durată. Și există și o serie de măsuri care privesc transpunerea instrumentelor în, în omnibus. S-a mai reamintit aici și grupul meu se bucură că s-au menționat cele trei domenii de intervenție specifică, legătura între criminalitate și migrație, între criminalitate și mediu și legătura care trebuie să fie făcută între, criminalita- între corupție și utilizarea fondurilor publice. Aș dori să subliniez aici marele interes de a fi menționat deja în acest document de lucru protecția avertizorilor de integritate și a martorilor, ideea de a avea un program european de protecție este una inedită în Europa, care va mm, avea un rol foarte important pentru a ne atinge scopul. Ar trebui să insistăm de asemenea pe aspectele legate de fiscalitate, de paradisurile fiscale, de frauda fiscală, precum și spălarea de bani, aspecte care ar putea să fie cu ușurință integrate în raport. După cum s-a spus, criminalitatea organizată nu cunoaște frontiere și de aceea acțiunile noastre trebuie să elimine toate aceste frontiere. Bineînțeles că trebuie să avem un răspuns european pentru a consolida instrumentele europene, fie că acestea sunt transnaționale sau de altă natură. Însă există, s-au vehiculat cifre astronomice care dau o idee în legătură cu amploarea a ceea ce trebuie să combatem, pentru că se vorbește despre 100 de miliarde de euro de profit uh, pe care le înregistrează organizațiile criminale din Europa. Sigur că răspunsul trebuie să fie european, comun și este și chiar dacă este complicat să înființăm acest parchet european uh, de care vorbim de peste 30 de ani, aici ne confruntăm cu rezistența statelor membre și nu aș vrea să reluăm o dezbatere în legătură cu acest parchet european și vedem că și nici în domeniul terorismului nu se avansează suficient. Dacă nu acționăm în Europa, în fața acestor elemente criminale, chiar și cei mai pro-europeni uh, își vor pierde speranța în Europa. Vă mulțumesc. O serie de raportori din umbră au cerut să intervină și câțiva colegi de lor. Doamna Iotova. Благодаря ти, Аз искам да поздравя Лаура за добре свършената работа и за този... Mulțumesc! Vreau să o felicit pe Laura pentru bună activitate și pentru ce ne-a prezentat acum. Un uh, document exhaustiv. Am avut o reuniune cu raportorii din umbră și am decis mai întâi să ne prezentăm prioritățile și apoi să facem câteva recomandări. Mă simt oarecum ușurată pentru că eu am fost la Comisia CRIM, iar pe raportul Iacolino noi am lucrat foarte mult. Mă bucur M-aș bucura ca acest raport să aibă mai mult succes decât raportor, raportul Iacolino. Nu pentru că raportul Iacolino ar fi fost unul prost, ba din potrivă, dar din păcate, iată, ne dăm seama că a fost un raport cu rezultate modeste până la urmă. E vorba de un raport pentru combaterea crimei organizate care a dat 120 de recomandări specifice. Până la ora actuală, foarte puține din acestea au fost uh, implementate. De aceea îmi doresc ca acest raport să fie în centrul preocupărilor Comisiei în momentul în care aceasta se gândește la inițiative legislative și la propuneri. Consider că este foarte important ca raportul în lucru la Comisie cu privire la corupția din statele membre să treacă în etapa următoare – și să includă un capitol cu privire la ce mai trebuie implementat la nivelul statelor membre. Sper ca raportul să se axeze și pe acest element. Totodată, consider că aici am putea adăuga mai multe elemente specifice legate de armonizarea noțiunii conflictului de interese și a bunurilor uh, obținute în mod ilegal, active ilegale, Să nu uităm că activitățile organizațiilor criminale sunt mult mai flexibile decât uh, activitatea aparatului administrativ și instituțional. E nevoie să avem procurorul european. Din păcate, acest dosar e blocat la Consiliu și deocamdată nu se întrezărește o depășire a impasului. Cei de la Olaf au sarcina lor specifică și a sosit momentul ca biroul procurorului european să depășească blocajul. Avem și problema paradisurilor fiscale. Știu că pentru asta există o comisie specială și că deja această comisie a publicat un raport. Poate că vom avea și o a doua comisie de acest gen dar e un subiect important care n-ar trebui exclus din raport. Nu în ultimul rând, un alt subiect uh, pe care părem să-l fi uitat este ajutorul umanitar și fondurile europene pentru terțele state și practicile de corupție din aceste terțe state. Avem din ce în ce mai multe informații despre asta. Noi oricum uh, vom lucra mai departe pe acest raport pentru că este foarte important E un efort comun, iar eu cred că Comisia va, îi va acorda o importanță sporită. Mulțumesc! Je voulais d'abord remercier Madame Ferreira pour... Euh, Aș dori să-i mulțumesc în primul rând doamnei Ferreira pentru munca sa și pentru faptul că a inclus într-adevăr pe, toate pe toți raportorii din umbră în raportul său. Poate putem să indicăm mai clar cum am pierdut lupta împotriva corupției în Europa și să luăm câteva exemple uh, pentru a arăta cum uh, s-a schimbat natura corupției. Nu știu dacă Cunoașteți povestea Siemens, a numeroaselor cazuri de corupție în care sunt implicați. În momentul de față avem un avertizor de integritate chinez care a semnalat că Siemens vinde sub prețul obișnuit unor intermediari, ceea ce înseamnă că toate aceste tranzacții Uh, scapă industriei europe, justiției europene pentru că uh, la noi tot ceea ce este detectat este curat. Uh, cred că trebuie să valorizăm mai bine această luptă și de asemenea rolul pe care îl au multinaționalele în corupție. Putem de asemenea să spunem, să spunem că corupția împiedică pacea Uh, unde în Afganistan, unde ajutorul umanitar a ajuns în Dubai, care este o gaură neagră și uh, unde de unde nu se, nu se mai pot repatria fondurile. Dubaiul nu răspunde cererilor internaționale de cooperare. Trebuie să nu mai credem că textele schimbă lumea. Avem o serie de convenții, de rapoarte, Convențiile, bineînțeles, sunt importante, însă chiar și Convenția ONU privind corupția nu a împiedicat multinaționalele să se adapteze, să ia măsuri. Este vorba de aplicare care și aici este nevoie de um, mijloace și de fonduri. Italia avea, are, are o comisie parlamentară împotriva mafiei deja de 50 de ani și care nu a reușit să schimbe nimic în ceea ce privește evoluția mafiei în Italia. Vă propun, îi propun Laurei să facă un tabel cu sumele atribuite de către statele membre sectorului justiției în ceea ce privește în, ca proporție din PIB pentru a arăta că de fapt este vorba doar de vorbe goale și nu de uh, acțiuni în realitate. Am văzut că raportorii din umbră, antevorbitoarea mea a interpretat greșit ceea ce a scris doamna Ferreira în legătură cu imigrația și criminalitate. Nu scrie că imigrația generează corupție Scrie că imigranții sunt victime ale mafiei care gestionează centrele de detenție. Este mm, așadar un uh, lucru care trebuie tratat foarte cu grijă, în special în titlu, pentru că oamenii câteodată nu sunt atenți la conținut. De asemenea, este foarte important să subliniem importanța avertizorilor de integritate Știm că Consiliul a declarat foarte clar și Comisia, de asemenea, a declarat că nu își dorește să aibă reguli minime de uh, protecție a acestor avertizori, însă nu se poate lupta împotriva corupției fără avertizori de integritate. Asta este foarte clar. S-a ridicat o problemă care a apărut și în altă parte faptul că atunci când justiția confiscă proprietăți care aparțin uh, delincvenților uh, periculoși, uh, aceste proprietăți nu pot să fie vândute pentru că oamenilor le este frică. Mafia este proprietarea unor exploatări agricole și după aceea un nou proprietar ar putea să aibă probleme. De asemenea, se pune o poprire asupra anumitor uh, active. Acest lucru este mm, foarte costisitor. Să confiști un avion costă extrem de mult. Să confiști o navă și să o păstrezi, iarăși costă foarte scump. Așadar, poate că am putea îmbunătăți posibilitatea de a vinde aceste produse, în proceduri, pentru că și în Italia și, în Italia și în Franța aceste proceduri durează și 10 ani și nu poți să vinzi un avion după 10 ani. Așadar, trebuie să existe posibilitatea de a se recupera aceste sume de uh, bani sau să, ca aceste sume să fie restituite în caz de necondamnare a persoanei. În ceea ce privește criminalitatea de mediu, și paradoxul ca un stat să fie condamnat pentru non-aplicarea regulamentului pentru deșeuri și cetățenii din Napoli să plătească o dată prin malderul de gunoaie și a doua oară să plătească pentru că mafia uh, nu face decât să transporte deșeurile multinaționalelor. Așadar, poate că ar trebui să punem responsabilitatea pe cei care creează aceste deșeuri. Ar trebui de asemenea să subliniem și impactul sanitar. Știm că populația care locuiește în jurul acestor munți de gunoaie are uh, o rată a mor- morbidității, a îmbolnăvirilor mai ridicată. Așadar, mulțumesc raportoarei noastre pentru munca sa și îi urez ca munca sa să fie inovatoare și să uh, menționeze adevărații responsabili care sunt lipsa de voință politică și de orientări clare. Mulțumesc că ar fi trebuit să menționez că doamna Jolie era raportor din umbră pentru Verzi și înainte am avut raportarea din umbra a socialiștilor, domnul Melo, raportul din umbra pentru PPE. Stimați colegi, încercăm să uh, respectăm orarul, calendarul din această după masă. Dacă puteți să vă rezumați la 3 minute, v-aș fi foarte recunoscător. Da, bineînțeles, încerc, e greu să fim succinți, este un raport extrem de important și cooperarea trebuie să fie un element cheie în lupta împotriva corupției. Cu toate că corupția este omniprezentă în Uniune, nu se evidențiază în același fel și sunt anumite lucruri care sunt în comun, dar și elemente care sunt specifice fiecărui stat. De exemplu, dacă ne uităm la Italia, Acolo există un instrument politic care care a luptat împotriva mafiei. Noi trebuie să avem însă un instrument politic care să fie specific tuturor statelor Uniunii. Să vă dau un exemplu. Politicile de austeritate pe care le cunoașteți. Lupta împotriva corupției este un numitor comun. cu care mulți dintre noi suntem de acord. Dacă vrem să politizăm lupta împotriva corupției, atunci anum, poate anumiți oameni nu ar dori să folosească un instrument vital în mm, lupta împotriva corupției. În Portugalia ar trebui să suferim uh, un program de austeritate care a început în 2011. Troica a lăsat Portugalia în mai 2014 și cunoaștem cu toții gravitatea corupției în multe state, dar dacă vrem să facem o legătură între politicile de austeritate și corupția și unii atunci unii poate că nu ar mai fi atât de doritori. Așadar, să nu încercăm să politizăm acest raport. Asta încerc să spun, domnule președinte. Pentru că an, alți colegi, ar, uh, anumite grupuri politice au văzut austeritatea ca fiind inevitabilă datorită circumstanțelor în care se găseau statele respective, însă pentru alte grupuri politice și partide, austeritatea este încarnarea, este răul încarnat. Așadar, este important să evităm politizarea raportului. Există și aspecte juridice în anumite state care nu există în altele. Ați dori dintr-un punct de vedere juridic să reflect situația poate că ar face ca raportul să fie mai puțin relevant. Am auzit și despre avertizorii de integritate. Aceștia sunt foarte importanti și trebuie să fie protejați, însă, într-o anumită măsură, va fi un aspect dificil de rezolvat. Dacă ne uităm la atitudinea diverselor grupuri politice, ar putea să fie un instrument important în lupta împotriva corupției în anumite cazuri, dar apare și problema conflictului de interes. Ce se întâmplă despre divulgarea secretelor de stat, de exemplu. Se vorbește despre un nivel minim de protecție, însă deseori există și o, uh, un revers al medaliei. Poate că nu se aplică protecția dacă s-au divulgat secrete de stat. Eva Jolie a menționat uh, procurorul parchetului european. Până și tratatul de la Lisabona face anumite trimiteri, însă noi vrem să permitem uh, protecția în ceea ce privește anchetele penale. Am avut un raport în acest sens și atunci când am, am s-a ajuns la implementarea în statele membre, se viza îmbunătățirea nivelului eficienței pentru ca statele membre să poate să colaboreze un judecător care examinează un Uh, delict uh, să poată să ia legătura cu un alt stat membru dacă existau informații în acest sens. Unii au considerat că raportul va avea probleme, însă a trecut cu o majoritate foarte mare datorită susținerii grupurilor politice și am, am vorbit mai puțin decât alți reprezentanței grupurilor politice. Da, asigurați-vă așadar, domnule președinte, că timpul de vorbire este distribuit corect. Da, toată lumea vorbește peste 5 minute și rămânem constant în urmă. Făceam un apel ca să vă limitați la 3 minute. Spun acest lucru pentru că nu ați utilizat ciocanul și nu Uh, nu le-ați uh, nu le-ați cerut celorlalți să se oprească. Am folosit dar, folosesc ciocănelul, dar dacă nu mă vezi, vedeți că îl ridic. Dacă nu vedeți că îl ridic, atunci uh, îl voi folosi. Toți membrii permanenți ai comisiei știu acest lucru. Următorul raportor din umbră știu că suntem foarte disciplinați, domnul De Jong. Mulțumesc, domnule președinte, încerc să fiu concis. Este prima mea intervenție. Am fost membru al Comisiei CRIM și am încercat să evităm uh, să avem o listă exhaustivă de dorințe și priorități. Însă pentru că subiectul a fost atât de larg atunci și celelalte instituții au putut să aleagă ceea ce le plăcea și ce nu. Deci acest raport ar putea să confirme textul adoptat și să uh, aducă idei noi. Eu am trei lucruri pe care aș, aș dori să le subliniez. În primul rând, cooperarea internațională. Există o deficiență aici din partea Comisiei, care trebuie să fie activă la Greco, organismul anticorupție al Consiliului Europei, de asemenea în cadrul ONU, care solicită Comisiei un raport în legătură cu anticorupția și nu au suficient despre OCDE, care are și ea un rol foarte important. Deci nu este vorba de, doar de măsuri intraeuropene, ci și cooperarea între Uniunea Europeană și alte instituții și organizații internaționale fondurile publice. Mă bucur că în utilizarea fondurilor publice, aici aș atrage atenția asupra achizițiilor publice. Numărul de erori grave crește în mod constant. Mă întreb dacă este vorba aici doar de erori tot timpul. Cred că avem nevoie de informații suplimentare. Și Ultimul aspect care mi se pare foarte important, prevenția. Sunt multe de care ar putea fi spuse aici. În ceea ce privește jurnali- jurnalismul de, de anchetă, există un, un număr din ce în ce mai mare de intimidări ale, ale, ale jurnaliștilor și cred că trebuie să vorbim și despre apărarea jurnaliștilor. Am vorbit despre avertizori. Eu personal susțin uh, o legislație europeană în acest domeniu care să se aplice statelor membre și cred că este posibil să găsim texte care să reflecte acest lucru. Mai sunt și alte lucruri importante în ceea ce privește spălarea de bani. Am avut uh, raportul Sargentinii, inclusiv uh, transparența proprietarului și beneficiarului și punctul final, o legătură între cele două domenii ale împiedicării corupției și criminalității organizate și altor instrumente pe care le adoptăm. Directiva secretelor comerciale ar putea să submineze potențial avertizorii de integritate atunci când raportează despre practicile companiilor. Și, de asemenea, uh, propunerea în legătură cu companiile cu sediul în uh, cutiuțe poștale, uh, cu responsabilitate limitată. Uh, doamna Silvii von Kapken. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să intervin foarte pe scurt doar pentru a-i mulțumi în primul rând raportoarei, fiindcă se concentrează pe elemente cheie E foarte bine ca punct de pornire, ca bază de lucru. Și uh, singurul element pe care vreau să-l menționez aici este cel de la sfârșit, uh, cu utilizarea din punct de vedere social a bunurilor confiscate. Raportoarea propune crearea unei rețele europene, o rețea europeană formată din agenții naționale pentru gestionarea bunurilor confiscate. Nu sunt foarte sigură dacă, într-adevăr, în toate statele membre există agenții care să se ocupe de asta. Dacă da, foarte bine, dar dacă nu, ar trebui să ne adresăm statelor membre în așa fel încât să creeze asemenea agenții. Și mai voiam să spun în al doilea rând că deocamdată nu mi-e în clar de uh, cum anume va funcționa așa ceva. Este un domeniu pe care îl consider foarte important. Pentru că, da, am vrea să utilizăm sau să întoarcem acești bani în, obiect, în vederea atingerii unor obiective sociale, dar nu știu dacă este practicabil ceea ce se propune aici, așa că am o rugăminte față de raportoare. Trebuie să intrăm în mai multe detalii aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Mariu Lauristin. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Eu susțin ceea ce a spus domnul de Jong în ceea ce privește importanța jurnalismului de investigație și a libertății presei, pentru că atunci când facem analiza cu ajutorul datelor de la Greco în legătură cu uh, indexul de libertate a presei, se vede o uh, relație directă uh, între libertatea presei și uh, lipsa corupției. Deci trebuie foarte clar să protejăm uh, libertatea presei și să acordăm mai multe resurse presei de calitate. Acum cred că trebuie să ne uităm și la informatizare, pentru că Uniunea Digitală și serviciile digitale creează mai multe oportunități de transparență. Și trebuie să spun din propria mea experiență din Estonia, Acum avem 95% din uh, raportările fiscale pe internet. Și avem un sistem prin care toate tranzacțiile peste 1000 de euro sunt, uh, trebuie să fie raportate de companii către birourile fiscale. Și asta este extrem de important și pe jur- pentru jurnaliști ca să obțină informație și pentru a avea control și transparență. Și apoi mai este și cultura încrederii atunci când ne uităm la relația între indexul corupției și celelalte indexuri, nivelul de încredere în instituțiile publice și în poliție este legat de un nivel mai mic de corupție. Deci asta înseamnă transparență, publicarea datelor, transparența achizițiilor publice, a, beneficii, a beneficiarilor de fonduri uh, europene, din proiecte europene. Deci transparență și uh, libertatea presei, astea sunt pietrele de temelie în această luptă. Mulțumesc! Mulțumesc, Juan Fernando, foarte pe scurt, te rog. Nu o să ratez ocazia de a fi constructiv în ceea ce privește acest subiect atât de important, urmarea raportului CRIM în ceea ce privește criminalitatea organizată în Europa. Și ce aș dori să adaug, pentru că n-aș vrea să fiu uitat, este că n-ar trebui să subestimăm importanța educației transfrontaliere, transeuropene împotriva practicilor corupte. Din experiența mea, pentru că am luptat împotriva corupției ca uh, Uh, legiuitor uh, penal și fost ministru de justiție, n-ar trebui să supraestimăm importanța presei. Pentru că în multe cazuri presa poate să fie la fel de coruptă ca sistemul politic. Și ar trebui să încercăm să subliniem importanța educării împotriva corupției din, de la grădiniță chiar, pentru că asta este o sursă de speranță pentru o nouă atitudine în Europa împotriva practicilor corupte și e cea mai bună cale de a lupta împotriva dimensiunii transversale a corupției care vine dinspre societatea civilă spre politic și vine dinspre politic către societatea civilă. Deci și în amonte și în aval. Deci cred că acesta este un punct care ar trebui să fie subliniat atunci când vorbim despre proiectul final al raportului pe care îl discutăm aici. Mulțumesc! Mulțumesc, Juan! Iarăși am depășit timpul, dar o să rog Comisia să spună câteva cuvinte, dacă se poate, pe scurt. Yes, good afternoon. Da, până ziua tuturor, mulțumesc foarte mult pentru, și mulțumesc uh, Laurei Ferrara pentru această, acest fundament foarte bun pentru munca noastră la comisie. Am ascultat cu mare atenție diversele observații făcute. Aș vrea doar să fac și eu câteva observații pentru că dacă încep să mă leg de fiecare observație în parte, o să dureze prea mult. Salutăm legătura între corupție și criminalitatea organizată. Eu sunt uh, șeful unității pentru criminalitate organizată și corupție, deci uh, încercăm să apropiem cele două elemente. Apreciem foarte mult de asemenea și conexiunea între cele două subiecte și subiectul infiltrării în economia legală. O altă observație este că nu există nicio soluție care să poată fi oferită doar prin legislație, ci și prin deplina implementare a legislației. Toate astea trebuie să fie complementate și de alte tipuri de măsuri. Un punct ar fi, în ceea ce privește legislația, că ar trebui să ne gândim că acest domeniu este sau a fost până recent un domeniu de al treilea pilon. Deci, în anumite domenii este foarte dificil, aș spune chiar nerealist, să putem să credem că am putea avea niște reguli la nivel european pe anumite teme. Deci, în timp ce încercăm să evaluăm posibilitatea legislației pentru uh, anumite tipuri de teme, promovăm alte tipuri de uh, instrumente și o să aleg uh, două dintre cele mai importante subiecte subliniate. Unul uh, care face parte din cele trei uh, recomandări și anume utilizarea socială a activelor confiscate. Aici folosim platforma pentru recuperarea activelor care există de câțiva ani și funcționează foarte bine ne întâlnim cu ei în fiecare lună și ei au emis deja un cod de bune practici, au făcut și studii și cel mai important, acum începem să dezvoltăm uh, ofițeri pentru gestionarea activelor. Încercăm să existe câte unul în fiecare stat, să se facă schimb de experiență între cei care au asemenea ofițeri și uh, să analizăm posibilitatea de a avea o rețea europeană pentru folosirea socială a activelor confiscate, asta ca măsură complementară. În ceea ce privește achizițiile publice, avem directiva privind achizițiile publice și o să subliniez că o prevedere cheie este să impunem uh, achizițiile electronice până în 2018, deci um, Analizăm cu atenție ce fac statele membre în ceea ce privește achizițiile publice și fondurile europene în contextul unui instrument uh, special, care este semestrul european de, econo- de guvernanță economică, care ajunge la nivelul șefilor de state și de guverne și aici uh, analizăm iarăși uh, achizițiile publice și într-un mod mai pragmatic avem un proiect comun care reunește companii private sprijinite de Transparency International și alte asemenea ONG-uri în ceea ce privește utilizarea achizițiilor publice în diverse regiuni din statele membre. Și deci, ca să vă dau câteva exemple, la raportul anticorupție analizăm toate aceste subiecte și ascultăm cu mare atenție și așteptăm uh, emiterea raportului anul viitor. O să mă opresc aici. Nu vreau să repet evidentul, dar este un document de lucru și vom avea discuții extinse pe marginea lui și nu vreau să intru în timpul acordat celorlalte subiecte importante de pe ordinea de zi. Deci o să vă cer iertare, dar uh, vreau să revin un pic la raportor. Laura, vezi că am depășit bine timpul nu o să ai ocazia să răspunzi la toate punctele ridicate de toți colegii, dar uh, poate faci câteva observații pentru a trage o concluzie. Te rog. Bine, grazie Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare eh, tutti gli shadow e gli Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a le mulțumi raportorilor din umbră și celorlalți colegi care au avut uh, observații extrem de utile. Din înțelegerea mea, cu toții suntem de acord în ceea ce privește structura care trebuie acordată documentului de lucru și abordarea generală. Asta va duce la redactarea unui raport final. Este un punct de început foarte bun și sper să ajungem la un document care să se bucure de cel mai larg sprijin. M-a impresionat foarte mult, uh, m-au impresionat observațiile făcute legate de uh, paradisurile fiscale. Putem să ne inspirăm de la, din raportul recent votat de Comisia Taxe și de aviz, din avizul uh, AFCO Așa cum a sugerat și doamna Iotova, conflictele de interese, bunurile cumpărate, achiziționate în mod ilegal și infiltrarea generală a corupției și a criminalității organizate în acordarea de ajutoare umanitare în țări terțe. Și acestea, aceste aspecte vor fi utile și vor intra cu siguranță în avizul Comisiei DEVE în ceea ce privește sugestiile doamnei Jolie de a arăta legăturile între ce, cât cheltuiesc uh, uh, țările pe sistemul judiciar ca proporție din PIB. Deja am uh, solicitat uh, uh, IPRS să facă un studiu economic uh, pentru a vedea care este impactul dacă nu există standarde comune în Europa în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Acest studiu ne va ajuta să avem cifre mai exacte în ceea ce privește situația din Europa. Uh, cât despre sugestiile domnului Melo, nu vrem să ne concentrăm exclusiv asupra Italiei ar trebui să evităm acest lucru și mă bucură foarte mult că toți raportorii din umbră sunt din state membre diferite și niciunul dintre ei nu este din Italia. Astfel că oamenii pot veni cu aspecte specifice țărilor de origine pe care să le includă în raport, pentru că este o problemă care vizează întreaga Uniune Europeană și este foarte bine să avem uh, Uh, colegi din atât de multe țări care să ofere păreri. Mi-a plăcut și sugestia domnului de Jung în ceea ce privește cooperarea internațională. Și mulți colegi au sugerat protecția jurnaliștilor de investigație. Nu o să merg mai departe, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru sprijinul acordat și uh, să mulțumesc și Comisiei pentru lucrul sau pe marginea activelor uh, confiscate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi raportorului, uh, raportorilor din umbră și deputaților care au participat activ la această dezbatere. Dragi colegi, să trecem acum mai departe la uh, punctul 26, prezentările concluziilor principale ale unui studiu uh, făcut de Departamentul de Politici al Partidului Euro uh, al uh, Parlamentului European, mă scuzați, o comparație între legislația privind protecția datelor între SUA și UE. Avem o prezentare din partea doamnei Francisca Bön, profesor la Universitatea de Münster, care va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Bineînțeles, acestea sunt foarte relevante pentru provocările cu care ne confruntăm. Se oferă date importante a Parlamentului uh, care vizează în special articolul, uh, acordul între SUA și UE. Uh, Vă dau deci cuvântul, doamnă profesor. Vă rog, dacă sunteți pregătită. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a prezenta acest studiu în fața comisiei dumneavoastră. Mi s-a cerut să fac o comparație între Statele Unite și Uniunea Europeană în ceea ce privește uh, legislația privind protecția datelor uh, în uh, scop de aplicare a legii și în scop de securitate, pentru că sunt legate. Studiul Ah, este făcut în vederea viitorului acord umbrelă și în vederea posibilului safe harbor. Studiul se referă la uh, versiunea din septembrie a acordului. Am uh, finalizat studiul înainte ca această versiune să fie uh, dată presei și după aceea am revenit asupra sa. Studiul este împărțit în două părți Prima parte acoperă dreptul european și instrumentele Consiliului Europei și a doua parte se referă la aspectele specifice ale dreptului american. Concluziile sau garanțiile privind protecția datelor în dreptul american sunt foarte complexe și găsirea lor este o sarcină complexă. A existat un, studiu, un studiu de, al unui profesor de la Universitatea din Washington care a analizat uh, dreptul american. Nu am repetat tot ce a discutat domnia sa. Mi-am bazat concluziile pe concluziile sale și uh, am uh, uh, aplicat niște corecții în funcție de evoluțiile judiciare din uh, Uh, Statele Unite. Aici uh, vedeți uh, sursele juridice din dreptul european. Este foarte clar că din 2009, când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, drepturile privind protecția datelor au fost consolidate și poate ar trebui să ne gândim că până în 2009 protecția datelor nu ținea de dreptul primar și nu avea o legătură atât de mare cu fostul al treilea pilon. Deci jurisprudența în acest sens este limitată, așa încât uh, m-am referit la jurisprudența Curții Drepturilor Omului de la Strasburg. Acest lucru se va schimba în curând și Curtea Europeană de Justiție a dat decizii în două cazuri foarte importante, printre care cazul Schrems și cazul privind protecția datelor, o să mă refer foarte pe scurt la aceste două spețe. Ele se bazează pe sursele din dreptul primar, articolul 16, articolul 7 și articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale și articolul 16 din Tratatul de Funcționare a UE. O să vorbesc despre da, ă, speța privind retenția datelor mai întâi, pentru că este extrem de important să vedem care, cum se face prelucrarea datelor în uh, uh, sectorul autorităților de aplicare a legii. Uh, decizia stipulează niște principii generale care ar trebui să fie respectate în acest domeniu. Spre exemplu, are legătură cu colectarea, păstrarea și încălcarea acestor, acestei protecții atunci când vorbim despre partajarea de date și transferul de date către SUA. Curtea a stipulat că nu contează dacă o persoană poate demonstra sau nu că a fost supravegheată, ci poate depune o petiție în fața curții oricum. Este uh, există o legătură între uh, siguranța publică și datele reținute și s-a spus că accesul la conținut este permis. Există de asemenea uh, anumite alte principii, cum ar fi supravegherea independentă și o anumită perioadă limită de retenție a datelor, la care am făcut deja referire. Cazul Schrems ține de două uh, probleme. Uh, în primul rând, competențele autorităților de protecție a datelor, nu o să intru în detaliu, dar autoritățile de protecție a datelor sunt uh, solicitate să investigheze uh, petiții ale cetățenilor, chiar dacă uh, nu există o jurisprudență. Alte aspecte ale cazului Schrems se referă la invaliditatea deciziei Safe Harbor. Uh, Cred că ați observat cu toții că decizia Curții este destul de puternică, că se încalcă esența acestor uh, drepturi. Nu a existat o revizuire judiciară în ceea ce privește posibilitatea individuală de a face apel în Statele Unite. În Safe Harbor exista o prevedere care împiedica aplicarea jurisprudenței uh, europene, pentru că dreptul american uh, era prevalent. De asemenea, lipsea monitorizarea independentă și uh, dreptul la apel. Nu doar în aceste surse de drept primar găsim standarde pentru autoritățile de aplicare a legii, ci și în dreptul secundar și în directiva 95-46, directiva 2002-58, regulamentul 45 și decizia cadru 2008-977 în ceea ce privește protecția datelor în sectorul de aplicare a legii. Am încercat să analizez toate aceste fragmente de informații și am încercat să includ cele mai comune principii pe care le-am putut găsi uh, în propunerea pentru um, regulamentul privind protecția datelor. Atunci când ne uităm la standarde, am încercat să extrag principiile comune și am ajuns la următoarele. Evident, există niște standarde de calitate care trebuie să fie respectate. O revizuire și supraveghere independentă sunt extrem de importante și uh, în ceea ce privește transferul de date către state terțe și există aspecte care trebuie să fie reglementate. De asemenea, datele limită pentru retenția datelor uh, sunt extrem de importante, precum și existența unor căi de atac și împiedicarea deciziilor luate în mod uh, automat sau pe baza unor algoritme, algoritmuri electronice. Atunci când vorbim despre jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului, cred că articolul 8 este prevederea cheie și jurisprudența bazată pe articolul 8 în ceea ce privește măsurile de aplicare a legii este foarte cuprinzătoare pentru că Curtea putea trata aceste măsuri începând cu anii 70. Deci avem o jurisprudență extrem de extinsă din partea Curții Europene pentru Drepturile Omului și aceste principii sunt adesea citate și de Curtea Europeană de Justiție. Deci Curtea a cerut o definire clară a împrejurărilor uh, pentru a evita stigmatizarea oamenilor care sunt incluși în aceste baze de date uh, Uh, include și uh, tratarea diferită a persoanelor suspecte față de cele care nu sunt suspecte și solicită niște termene limită clare pentru retenția de date, inclusiv notificarea după ce supravegherea a fost uh, făcută. Deci, dacă rezumăm jurisprudența europeană, putem vedea că uh, dreptul primar și cel secundar protejează datele într-un mod foarte cuprinzător, iar Curtea Europeană de, uh, pentru Drepturile Omului are o jurisprudență care specifică niște principii. Dacă ne uităm un pic la dreptul american, uh, am împărțit analiza între, aici pentru dreptul american în două, garanțiile și limitările acestor garanții. Și veți vedea că garanțiile americane sunt foarte limitate. Avem uh, cel de-al patrulea amendament la Constituție, uh, legea privind uh, intimitatea și proiectul de lege privind uh, calea de atac. Ceea ce este important este că acest uh, această lege privind calea de atac ar trebui să rezolve un pic uh, lucrurile, dar nu se întâmplă așa. Uh, actul privind intimitatea conține deja patru tipuri de atac care ar fi trebuit să fie aplicabile și cetățenilor europeni, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci al treilea și al, pa, al a treia și a patra cale de atac nu se aplică cetățenilor europeni sau se aplică într-un mod foarte restrictiv. Al treilea, a treia cale de atac nu se aplică deloc, iar a patra se aplică într-un mod foarte restrictiv. Deci, legea privind căile de atac nu acoperă toate problemele incluse în legea privind intimitatea. Legea privind căile de atac restricționează căile de atac la câteva posibilități. Se referă doar la țările care au semnat acordul, care sunt incluse în această lege, și se referă doar la datele care sunt transferate, nu la datele care sunt accesate prin alte mijloace deci nu date accesate de uh, serviciile secrete și introduse în sistemele americane. Deci, uh, aici ne referim doar la cetățenii europeni și nu la străini. Și ar mai fi încă o problemă în această lege, care se referă de două ori la restricțiile uh, din legea privind intimitatea, care face o excepție pentru datele folosite în scopul aplicării legii. Deci modul în care acest, uh, aceste două legi uh, interacționează nu mi este foarte clar. Aceste garanții deja limitate sunt restricționate și de alte legislații care conțin uh, metode diferite de colectare a datelor. Vedeți toate aceste legi în care în ale căror uh, detalii nu o să intru pentru că le aveți descrise în studiu. În uh, legea Freedom Act uh, apar mai multe îmbunătățiri pentru cetățenii americani, pentru că există un control judiciar, o supraveghere, o transparență, niște termene limită, dar, repet, numai pentru cetățenii americani. Lucrurile care au rămas neschimbate sunt Ordinul Executiv 12333 uh, și ordinele FISA obișnuite. Chiar dacă secțiunea 215 din Patriot Act uh, expiră, încă se permite supravegherea în masă, deci aceste lucruri nu au fost schimbate. Ați văzut uh, că este un studiu foarte lung există un cadru foarte limitat în uh, legislația americană. Uh, legile care au apărut după aceea nu au rezolvat problema și există în continuare diferențe considerabile. Este indispensabil ca cerințele UE să fie incluse și în acordurile viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Uh, Yeah, um... Mulțumesc. Mulțumim, doamnă profesor Baum. Dragi colegi, suntem în întârziere. Cer scuze. Can I go straight to the shadows and also other interested men? Trecem direct la raporturi din umbră, bineînțeles și dând cuvântul și celorlalți interesați. Dacă vreți să interveniți, vă frumos să-mi faceți un semn. Nu știu, ați fost atât de uh, prinși în prezentare încât nu mi-ați indicat dacă vreți să interveniți. Cu cine să începem? Cu Axel Foss? Sau, nu știu, dacă nu vreți să vorbiți, uh, refuzați-mi invitații. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich hatte zunächst gedacht, dass der Berichterstatter... Mulțumesc. Am crezut, de fapt, că mai întâi vrea să vin în față raportorul, nu știu. Bine, mulțumim foarte mult, doamnă profesor Băm. Am văzut cât de complex și atot cuprinzător este acest uh, subiect. Pe mine ce mă interesează cel mai tare este valoarea dumneavoastră cu privire la comparabilitatea uh, sistemelor de protecție a datelor și vreau să știu dacă putem spune despre SUA că acolo lumea e uh, protejată sau că gradul de protecție este unul identic pentru toată lumea. Știu că este foarte greu, însă m-ar interesa foarte tare evaluarea dumneavoastră, fiindcă mie îmi vine greu să fac o măsurătoare și acum că vă avem pe dumneavoastră aici și că dumneavoastră vă ocupați de acest subiect, poate aveți dumneavoastră o unitate de măsură. În ultima vreme știu că s-au întâmplat foarte multe lucruri, știu că s-au, s-au îmbunătățit situația și știu că de aceea în, uh, putem să intrăm mai bine în discuții bilaterale și cu conștiința împăcată. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Anne is not a shadow. Ce scuze, Ian este de fapt raportor, nu e raportor din umbră. Ian, trebuia să-ți dau ție mai întâi cuvântul, după care Mariu Lauristin. Te rog. Mulțumesc foarte mult. Pentru mine nu e nicio problemă, domnule președinte. Eu aș vrea să știu un lucru. În studiu apare problema drepturilor uh, și ce se întâmplă cu acordul umbrelă și ce se întâmplă cu căile de atac. Pentru că există acele căi colective de atac. Cum uh, sunt protejate drepturile cetățenilor? Care sunt drepturile adiționale create? Pentru că, pe de o parte, sunt acele limitări care este valoarea adăugată a acestui acord sau care ar putea fi valoarea adăugată. Vreau să știu dacă sunt respectate standardele noastre, pentru că bineînțeles că întrebarea care apare la final este dacă uh, acordul corespunde pretențiilor uh, formulate la curte. Mulțumim pentru concizie și pentru precizie. Mariu Lauristin de la SND. Mulțumim foarte mult pentru un raport atât de util. Comparația aceasta are o valoare practic importantă pentru munca noastră, mai ales că e vorba de o directivă privind implementarea măsurilor noi în Europa avem o abordare bazată pe drepturi, iar americanii o abordare bazată pe risc. Ați putea face o comparație mai amplă aici? Am înțeles că ambele sisteme au punctele lor forte și punctele slabe. Din ce îmi dau eu seama la nivelul implementării, în practică și negocierile cu Consiliul, practicile noastre de implementare sunt influențate, influențate foarte tare de o cultură ce vine din state. Poate ne oferiți dumneavoastră mai multe detalii cu o comparație a celor două filozofii de protecție. Mai e doar un raportor de un Timothy, dar nu vrea să intervină. Juan Fernando, o ultimă întrebare din partea ta, te rog frumos, foarte pe scurt. sunt uh, acele dove- sunt uh, acele um, acțiuni colective, căi de atac care nu există în uh, SUA și pentru noi e șocant acest lucru. Cetățenii europeni au cerut protecție, au căutat protecție în Statele Unite, dar nu au obținut-o. Ce comparație puteți face aici? E efectul negativ în sistemul cu care s-au confruntat cetățenii europeni în sistemul judiciar american. Doamna bem, are cuvântul pentru răspunsuri. Voi încerca să fiu și eu succintă. Mai întâi la întrebarea domnului Foss pentru comparabilitate. E greu să spunem. E ca și cum am comparat merele cu perele fiindcă Uniunea Europeană are un drept fundamental la protecția datelor și la protecția vieții private. Totul diferă de la o naționalitate la alta. Iar uh, protecția în acest caz uh, se referă la cetățenii americani. Uh, tradițiile judiciare sunt total, total diferite. Ce fac americanii adesea? limitează domeniul de aplicare a legilor. Noi, în schimb, uh, mai degrabă ținem cont de proporționalitate. Încercăm să cântărim lucrurile altfel, ceea ce se, nu se întâmplă acolo. Deci e vorba aici inclusiv de Freedom Act și Judicial Redress Act. Uh, există o limitare extraordinară și mai rămâne doar uh, un, o mică marjă de protecție pentru cetățenii americani. Și bineînțeles care de-a face cu tradiția, cu cultura, N-aș spune niciodată că în SUA avem uh, drepturi egale. Suntem uh, foarte, foarte departe de asta. Nu există un cadru de privacy în acest uh, domeniu. La întrebarea lui Ian Albrecht cu privire la plus valoarea acordului umbrelă. Acordul umbrelă se referă și la actul acesta al căilor de atac, judicial redress, care este parte a Privacy Act, dar uh, o mică, mică parte doar. Există o posibilitate de atac care este total exclusă, cealaltă doar parțial admisă, admisibilă. Deci, uh, posibilitatea de a-ți avea drepturile apărate în Privacy Act este limitată și uh, nu știu de ce e totul atât de limitat. Am putea spune că ceea ce e valabil pentru priv- în Privacy Act pentru americani e valabil și pentru europeni, dar nici măcar atunci n-am avea comparabilitate. Zur anderen Frage in dem Bereich äh, der, des unterschiedlichen approaches. Ceea ce privește abordările diferențiate. Sau să vorbesc în engleză? Deci, după cum am spus deja în germană, domeniul de aplicare al legilor este foarte restricționat în America și ține de diferența culturală. Europenii încearcă să echilibreze situația, sunt uh, condiții de proporționalitate, se ține cont de la un caz la altul, la un precedent la altul, dar în America uh, domeniul de aplicare a legilor este foarte, foarte restricționat și vorbim despre asta dincolo de uh, drepturile fundamentale. Uh, dreptul la viața privată nu este neapărat privit ca fiind drept fundamental, ci un lucru pe care se pot baza americanii. În ceea ce privește datele empirice cu privire la cetățenii europeni care încearcă să obțină dreptate în SUA, am fost implicat în cazul Max Schrems și Înainte de a merge în instanță, am încercat să obținem uh, o cale de atac, dar n-a fost posibil, n-am primit niciun răspuns. De fiecare dată când am trimis o scrisoare, am primit o observație cum că nu ne este responsabil, întrebați pe altcineva. Chiar nu a fost cu putință să găsim o autoritate care să ne răspundă, care să dea curs cererii unui cetățean european în contextul de aplicare a legii. Mulțumim foarte mult, doamnă profesor B, pentru raport și pentru prezentare. Vă suntem extrem de recunoscători și, dragi colegi, vă mulțumesc pentru concizie. Asta știți ce înseamnă? Am recuperat uh, timp, așa că putem să trecem la ceea ce v-am uh, anunțat prin e-mail și anume să trecem la ultimul punct. Which is Timothy Kirkhope. Raportor fiind uh, Timothy Kirkhope. The PNR state to play on trialogues yesterday. E vorba de uh, PNR și trialog. Ieri n-am putut vorbi despre asta pentru că uh, Timothy Kirkhope n-a putut veni. Deci, dragi colegi, să vă spun cum stau lucrurile. Mai întâi avem prezentarea cu privire la starea lucrurilor pe negocierile PNR de la trialog. Nu mai uh, întârzi uh, Uh, cu, prezent, cu intervenția mea și dau direct cuvântul domnului Kirkhope. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru faptul că ieri n-am putut fi aici din cauza unor probleme de transport în Europa, pe care le cunoaștem cu toții. Vă voi prezenta uh, ultimele evoluții în ceea ce privește PNR-ul. Au avut loc patru trialoguri, trialoguri, al cincilea fiind prevăzut uh, pentru mâine. Am uh, înregistrat progres pe multe subiecte cheie și am nădejdea că până la finele acestui an vom ajunge la un rezultat final. Mă bizui pe sprijinul colegilor din Parlamentul European, din Comisie și din Consiliu pentru a atinge acest rezultat și sper ca buna cooperare între toate grupurile politice să continue, așa cum s-a întâmplat până acum. Ce s-a întâmplat până acum? În ceea ce privește zborurile intraeuropene, Consiliul a spus foarte clar că statele membre ar vrea ca zborurile intraeuropene să intre în domeniul de aplicare al directivei. Statele membre consideră că zborurile intraeuropene ar trebui să fie incluse pentru ca lupta împotriva terorismului și lupta împotriva traficului de ființe umane și de droguri să fie mult mai eficientă. Sunt vizate, bineînțeles, și alte infracțiuni se spune că dacă nu sunt introduse zborurile intraeuropene în PNR-ul european și dacă instrumentul nu este adoptat rapid, atunci statele membre vor renunța la orice sistem armonizat de PNR și își vor crea un PNR național cu norme divergente, inclusiv uh, în ceea ce privește clauzele de protecție a datelor. 80% din uh, datele de zboruri adunate în anumite state membre se referă la zboruri intraeuropene. În continuare, Parlamentul European e un pic îngrijorat de includerea zborurilor intraeuropene și negociem încă pe acest subiect. Cu privire la perioada de retenție a datelor, noi am discutat în detaliu despre această perioadă. E un subiect sensibil și, și și aici au existat opinii divergente între cele trei instituții de-a lungul negocierilor. După mai multe dezbateri, cred că mergem înspre compromis, un compromis acceptabil. Consiliul inițial a cerut 5 ani ca da, termen de retenție, Parlamentul 30 de zile. Ne dăm seama că uh, e nevoie de compromis de ambele părți. Dar, indiferent ce alegem până la urmă, eu, în calitate de raportor, consider că trebuie să fie proporțional. Or, tot ce depășește trei luni de zile nu mai e deja proporțional. Sunt foarte, foarte ferm aici, domnule președinte. Cu privire la domeniul de aplicare al directivei, Parlamentul a vrut să aibă o listă închisă și scurtă și acest lucru rămâne o linie roșie pentru Parlament și pentru mine în calitate de raportor. Discutam despre lista infracțiunilor, a delictelor și dacă să includem și delicte transnaționale. Vom discuta în continuare despre acest subiect. Propunerea Parlamentului European de a include uh, PNR și de la alți operatori economici. Alți operatori economici nu au fost uh, incluși în uh, propunerea președinției, propunere de compromis, pentru că vor apărea provocări tehnice pentru statele membre. Consiliul nu vrea să impună o povară administrativă adițională asupra acestor operatori pentru colectarea de date uh, date care în mod obișnuit nu sunt adunate. Și oricum calitatea datelor obținute astfel ar fi una nesatisfăcătoare. Nu vrem să avem lacune de securitate. De aceea Consiliul a sugerut o abordare pas cu pas, adică statele membre cu autoritățile naționale pot să testeze în lumina normelor naționale sistemul și putem să introducem uh, noi obligații, dar doar pe viitor și în baza unor dovezi ferme. Comisia are în vedere această opțiune, dar uh, susține că trebuie să uh, se mai gândească un pic la cum va fi desfășurat procesul de revizuire. Am discutat de asemenea articolul 7 cu privire la schimbul automat de informații, așa cum propune Parlamentul. Consiliul nu acceptă ca datele să fie schimbate uh, automat, Consiliul și Comisia susțin că schimbul automatizat de informații nu întrunește cerințele despre care am discutat până acum, cu, mai ales cu privire la proporționalitate și necesitate. Dar trebuie să facem tot posibilul pentru a avea un schimb util și relevant de informații. Acest element rămâne unul cheie dacă vrem să avem un instrument care să fie eficient și valoros. Schimbul de date PNR cu Europol. Bineînțeles că aș vrea ca Europol să joace un rol important în această directivă. Comisia a subliniat că schimbul de date cu Europol ar trebui să fie compatibil cu um, ceea ce se stipulează la regulamentul 2. Relația dintre PNR și noul pachet uh, pentru protecția datelor este și ea foarte importantă. Negocierile sunt în curs acum, iar Consiliul propune să facem o trimitere dinamică la legislația pentru protecția datelor în directiva PNR. Domnule președinte, nu sunt dispus să fac niciun compromis pe or, un mecanism uh, deplin și robust de revizuire. Legislația pe care o vom adopta trebuie să funcționeze, trebuie să fie eficientă după o perioadă acceptabilă de timp, iar noi trebuie să putem verifica asta. Și dincolo de orice, uh, trebuie ca normele CEJ cu privire la protecția datelor să fie clar reflectate în procesul de revizuire. Sunt foarte hotărât să militez pentru asta. Cam atât din partea mea, domnule președinte. Următorul trialog va avea loc mâine. Eu sunt foarte hotărât, după cum v-am spus, și sper din tot sufletul să ajungem la un acord pe care să, la un acord cu care să fie de acord mm, majoritatea. Mulțumesc. Nu sunt întrebări. Avem uh, aici raportori din umbră, sunt alți trei colegi care au cerut o intervenție în nume propriu, dar pentru că ne presează timpul și pentru că avem și alte subiecte importante pe ordinea de zi, dragi colegi, uh, vă rog frumos să îmi spuneți acum, dacă vreți să vorbiți, ca să pot închide lista. Indicate right now and then Chiar acum, ca să pot uh, include lista, deci nu mai târziu. Anunțați-vă acum și vă rog frumos să... Țineți mâna sus, țineți mâna sus ca să pot să fac lista. Țineți-o sus. Nu o lăsați jos până nu vă spun eu. Nu, dacă ești un asistent, nu ține mâna sus. I'm just doing this because we have to protect the other Fac asta pentru că trebuie să protejăm celelalte puncte de pe ordinea de zi. Suntem foarte în urmă. You may now... Can they put their hands yes. down there? Okay, you can put your hands down now. So I'm going to just take... Vă rog frumos să lăsați mâinile jos. Și acum trecem uh, la intervenții. Bineînțeles că nu o să reluăm acum întreaga dezbatere PNR, așa că vă rog frumos să fiți conciși. Sau, nu știu, vreți să reluăm întreaga dezbatere? Bine, fie, dar cu concizie. Și cu întrebări specifice către... Okay, so let's start, um, Raportor. Începem, bineînțeles, cu domnul Fos. And, oh, please be as brief as you can. Thank you. Rog să fiți la obiect. Ähm, ich wollte mich zunächst einmal bedanken für die gute Arbeit er- În primul rând am vrut să mulțumesc um, pentru tot ceea ce s-a obținut până acum. Uh, din prezentarea raportorului a rezultat foarte clar care este divergența dintre diferitele instituții. Răbdarea de care a dat dovadă raportorul de-a lungul anilor este una extraordinară, dar pentru că ne presează timpul, ar trebui să finalizăm dosarul și i-aș ruga pe toți colegii să pună osul și eu vreau să mulțumesc sincer raportorului. Doamna Zippel. Mulțumesc. Iată cum am înțeles eu din totdeauna rolul raportorului. Dacă există un mandat de negociere, atunci raportorul, bineînțeles, că se implică uh, pentru implementarea mandatului de negociere și plec de la premisa că Timothy Kirkhope face asta. Însă, uh, au existat câteva um, mesaje transmise din partea Consiliului și, ca să o spun frumos, sunt indusă în eroare. Deci uh, e important să acționăm repede, nu pe 5 ianuarie, nu pe 15 decembrie, ci mult, mult, mult mai repede. Dar de ce oare, mă întreb eu? Inițial, raportorul a scris 3 ani ca timp de transpunere. S-au transformat în 2 ani. Deci, indiferent dacă luăm o decizie acum sau peste 4 săptămâni, oricum durează 2 ani de zile până ce totul e implementat. Sunt doar confuză, dar și uh, bucuroasă că pe pachetul pentru protecția datelor avem progrese. Este foarte bine, bineînțeles că va fi cu efect uh, pe, asupra datelor pasagerilor. Dar de ce ne simțim amenințați mereu? Și ni se spune că dacă nu ajungeți voi repede la un acord, statele membre vor uh, acționa individual, singure, iar standardul pentru protecția datelor va fi unul um, destul de slab. Vreau să știu uh, de ce se întâmplă asta. Pe mine mă deranjează foarte tare poziția Consiliului, sper însă ca noi să respectăm ceea ce s-a decis la Libe și să, la fel să o facă și ceilalți. Domnul Albrecht. Would like to... Vă mulțumesc, vreau doar să vă reamintesc că în toate cele trei texte de negociere nu apar zborurile intraeuropene, deci nu văd de ce acum ar trebui să apară în rezultatul final. Și după aceea, tocmai am avut o prezentare a unui studiu care făcea trimitere la cauzele în instanță ale Curții de Justiție, care ne amintește că uh, Uh, curtea a spus într-un caz pentru reținerea datelor că uh, reținerea da- nediscriminatorie a datelor este incompatibilă cu drepturile fundamentale. Trebuie să ne asigurăm că această solicitare este implementată în directivă. Vă mulțumesc. Domnul Diaz de Mera. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori doar să fac o scurtă declarație. În primul rând să susțin pe domnul Kirchhoff și munca sa. Domnul Kirchhoff a ajutat serviciul Regatul Unit Europa ca ministru de interne știe ce înseamnă crima, criminalitatea organizată și terorismul și de aceea grupul său l-a propus și comisia actuală a aprobat numirea sa ca raportor pentru PNR, un instrument extrem de util și necesar pentru ca forțele democratice ale Uniunii Europene să poată să garanteze mai bine securitatea europenilor și să uh, lupte împotriva criminalității în toate formele sale. Parlamentul trebuie să se ridice la înălțimea responsabilităților sale și la înălțimea amenințării, după cum am făcut-o și în trecut. Suntem responsabili, am arătat acest lucru de mai multe ori și suntem legiuitori. Cetățenii uh, au așteptări mari din partea noastră. Uh, vreau să vă solicit să susțineți uh, munca domnului Kirk Hope pentru a putea vota cu urgență pentru un asemenea sistem PNR european înainte de sfârșitul anului. Criminalitatea are picioare mult mai lungi decât uh, legislația. De aceea ne aflăm într-un dezavantaj major de care trebuie să fim conștienți pentru grupul meu și pentru mine aceasta este o prioritate majoră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Ana Gomes. Da, vreau și eu să întreb pe domnul Kirkhope dacă poate să ne dea mai multe explicații în legătură cu ce este despre ce se vorbește în legătură cu operatorii economici care nu transportă, non-carrier economic operator? Este vorba de zborurile charter sau despre ce este vorba aici? Acestora li se, se aplică și lor legea sau acești transportatori vor, vor fi exceptați? Care vor fi Uh, importanța PNR-ului fără o, cu o asemenea excepție. Doamna Jimenez Veseril, mulțumesc și eu doream să-i mulțumesc domnului Kirkhope și după cum a spus-o domnul colegul meu Dias de Mera, are susținerea mea. Și aș dori să mai vorbesc despre această aplicare transpune și transpunerea, dacă am putea să accelerăm aplicarea acestor teste mm, și să se păstreze sistemele naționale. Domnul Kirchhoff a vorbit despre 12 luni și nu mai mult. Asta înseamnă 12 luni sau mai puțin. Și în al treilea rând, Aș dori să fie incluse și zborurile intracomunitare, pentru că dacă nu se va întâmpla acest lucru, statele membre vor continua cu un sistem PNR intern și vom avea aceeași situație care există acum, fără să rezolvăm nimic. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Lauristin. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc domnului Kirkhope pentru raportul său, fără îndoială optimist și pentru asigurările sale că grupurile pot să conlucreze în ciuda dezbaterilor înfocate. Avem uh, un obiectiv comun și sper că vom putea să susținem un pachet complet. Eu sper că vom ajunge la acest obiectiv ca pachetul protecției datelor și PNR să se îndrepte către același obiectiv, să asigure un echilibru între securitate și drepturile fundamentale. În acest context, nu am înțeles foarte bine ce ați spus în legătură cu uh, o trimitere dinamică la pachetul de protecție a datelor. Nu înțeleg ce este această trimitere dinamică, ce se înțelege prin acest lucru mă aștept ca toate regulamentele să fie coerente între ele și să avem un cadru puternic de funcționare. Vă mulțumesc. Domnule Kirkhope, revin la dumneavoastră. Dacă doriți să răspundeți aceste întrebări. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pot să răspund la anumite întrebări, poate nu la toate, pentru că, după cum știți, a fost un proces de lungă durată unde anumite domenii complexe sunt încă în curs de negociere. Deci nu vreau să anticip uh, rezultatul negocierilor. Am spus unde mi se pare că există marjă de manevră și altele, unde nu. De exemplu, problema perioadei de retenție a datelor. Am spus în observațiile mele că propunerea actuală a perioadei de păstrare a datelor mm, și reducerea de la 5 ani la 30 de zile a fost o perioadă, a fost un subiect extrem de dezbătut. Cred că am, am ajuns la o concluzie și cred că sunteți de acord că propunerile de 12 luni și mai mult sunt inacceptabile dintr-o serie de motive. Eu, bineînțeles, sunt într-o situație dificilă pentru că Consiliul, este foarte hotărât, negociază dur, uh, vrea 12 luni sau mai mult. Eu susțin în continuare poziția noastră o altă întrebare era um, operatorii economici netransportatori, non-carrier economic operators. Există diferențe de opinii în legătură cu obligațiile care să fie impuse, cum ar fi liniilor aeriene charter și altora. Aici fiecare stat pare să aibă o opinie diferită. Aici vrem să vedem dacă o abordare pas cu pas care înseamnă că autoritățile naționale poate să aplice testele în domeniile unde consideră că este posibil sau unde este necesară o obligație. de la președinție o confirmare în legătură cu cea mai bună poziție care poate să fie oferită Parlamentului, în, având în vedere opinia, vederile Parlamentului, în ceea ce privește calendarul aș spune că nimeni nu poate să mă acuze că încerc să urgente să grăbesc lucrurile prin Parlament, în ciuda lucrurilor groaznice care se întâmplă în lume, uh, care provoacă reacții foarte rapide din partea politicienilor. Și eu sunt politician, uh, după cum ați menționat, uh, și vă mulțumesc uh, în legătură cu atacurile teroriste, deci am o experiență directă, dar consider în continuare că nu este corect să reacționăm instinctiv uh, în orice mod. Aceste măsuri uh, am văzut multe măsuri împotriva teroriștilor, însă Eh, eu sunt dispus să dedicăm suficient timp unei măsuri pentru a avea un, un, un acord cu cealaltă instituție, acord care să reflecte preocupările noastre. Și asta încerc să fac. Vă mulțumesc. Eh, ultimul dialog va avea loc mâine și vom fi notificați în legătură cu rezultatul acestui trialog. Mulțumesc, domnule raportor, și mulțumesc colegilor pentru concizia lor. Trecem la următorul punct, care uh, din nou îl vizează pe domnul Kirkhope, un prim schimb de opinii în legătură cu prezentarea propunerii comisiei în legătură cu uh, punctele de primire și triere, hotspots. Dorește raportorul să facă observații introductive înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei? Vă rog. Într-adevăr, domnule președinte, foarte pe scurt, dat fiind că deja am uh, ocupat timpul acestei comisii pe un punct, nu vreau să mă prelungesc foarte mult cu acest nou punct, însă este un subiect extrem de important. Raportul cu privire la transferul imigranților va fi un raport foarte problematic pentru mulți dintre noi, pentru că securitatea și nu imigrația au dominat știrile în ultimele săptămâni. Însă, acest lucru nu ar trebui să uh, umbrească provocările migrației, care nu au dispărut între timp toată, este nevoie de toată voința noastră politică aici pentru a găsi soluții și transportul refugiaților este prezentat ca o soluție, transferul refugiaților. Avem, în primul rând, nevoie de un mecanism care să nu exacerbeze factorii de stimulare să nu funcționeze în contradicție cu cadrul juridic existent, inclusiv regulamentul, regulamentele de la Dublin și uh, controlele la frontieră existente. Orice mecanisme de transfer trebuie să fie văzute ca parte ale unui sistem de azil funcțional. Nu căutăm o soluție magică. În cazul transferului este uh, acest lucru se aplică. Pentru ca sistemul de transfer să funcționeze, avem nevoie ca sistemul de azil să funcționeze corect. Uh, asta doar în cazul în care încrederea va fi un ingredient central și nu prea văd multe, multă încredere în Europa în momentul actual sunt neajunsuri ale sistemului de transfer de urgență și trebuie să învățăm din aceste erori, trebuie să, fie, să fim cinstiți. Acest sistem de transfer de urgență nu funcționează după cum uh, speram noi și unele state membre. Avem nevoie de un cadru mult mai robust decât ce am primit până acum. Avem nevoie de acest mecanism pentru a examina relocarea, redistribuirea, apelurile, controlul la frontiere și procesarea uh, cererilor, precum și returnările. Nu trebuie să ne grăbim să uh, facem reguli, măsurile trebuie să se potrivească nu crize, doar crizei actuale, ci oricărei crize din viitor. În ceea ce privește calendarul, am auzit că socialiștii, PPE și alte grupuri au solicitat o abordare la pachet și voi lucra cu doamna Ghiun în următoarele săptămâni pentru a vedea cum putem să continuăm împreună. Sper că raportul meu va fi pregătit foarte la începutul anului viitor. Vă mulțumesc. Acum din partea comisiei, domnul Taius. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea comisiei în legătură cu mecanismul de transfer în caz de criză a fost adoptată de către comisie în 9 septembrie pe baza articolului 78 și amendarea uh, regulamentului de la Dublin. De asemenea, tot în septembrie, două mecanisme de transfer de urgență au intrat în vigoare din Italia și Grecia pentru până la 160.000 de solicitanți de azil. Deci propunerea trebuie, trebuie văzută în acest context. De ce propune Comisia un cadru permanent de criză pentru transfer? Articolul 78.3 care a fost utilizat pentru primele două mecanisme de urgență se aplică doar unor situații de criză care vizează un flux uh, subit de migranți. Și nu este suficient ca un cadru juridic pentru un mecanism permanent de transfer. Este doar pentru măsuri de urgență. Avem sentimentul că dacă ne bazăm pe articolul 78.3 am putea să dăunăm unui cadru de urgență eh, conform eh, deciziilor regulamentului de la Dublin eh, legate de responsabilitatea statelor membre. De aceea avem nevoie de o propunere în cadrul uh, regulamentului de la Dublin și care să fie bazată pe articolul 78. Din acest motiv, Comisia a ales ca după cele două mecanisme de urgență să facă această propunere. Ce include propunerea Comisiei? În primul rând, puteri delegate pentru Comisie pentru a declanșa mecanismul de transfer dintr-un, dintr-un stat membru dacă Comisia consideră că acest stat se confruntă cu o situație de criză gravă. Ce înseamnă o situație de criză? Și aici ne aflăm într-un cadru mult mai sigur și mai concret decât în articolul 78.3 o criză, situație de criză poate să fie evaluată de către comisie ca atare dacă criza este de a, a, o așa dimensiune încât uh, plasează presiuni extreme chiar și asupra unui sistem de azil bine pregătit care funcționează conform tuturor aspectelor, aspectelor relevante ale acquis comunitar. În al doilea rând, Comisia într-o situație de criză, trebuie să ține cont de numărul de solicitanți și de intrări ilicite în cele șase luni precedente, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent și numărul de uh, solicitări pe cap de locuitor în uh, ultimele 18 luni în statul membru respectiv. În ceea ce privește numărul de solicitanți de azil care urmează să fie transferați, Comisia ține cont de numărul de solicitări pe cap de locuitor în statul membru în ultimele 18 luni, capacitatea sistemului de azil și participarea statului membru la uh, sol, inițiativele de solidaritate anterioare. Deci dacă statul membru a participat la măsuri de solidaritate în trecut, uh, va uh, conta. Există o cheie de distribuire pe patru criterii, 40% populație, 40% PIB și 20% criterii corectoare, cum ar fi numărul de solicitanți pe cap de locuitor, 10% și 10% în ceea ce privește rata șomajului din statul membru respectiv. Domeniul de aplicare al mecanismului este că acestea se aplică doar naționalităților care au un, o medie de recunoaștere a azilului de mai mult de 75% pentru a da o garanție maximă statului membru de transfer că nu se va trezi cu migranți iliciți, ci uh, cu o persoană care prim, poate să primească statut de azilant. Sunt prevăzute și măsuri complementare, o foaie de parcurs uh, că statului membru de transfer. În contextul Dublin putem să legăm lucrurile de articolul 13.3, gestiunea de criză. Procedurile sunt aceleași ca în articolul 78.3 și este foarte important să că sunt uh, menționate în remarcile introductive ale domnului Kirkhope că se prevede o regulă pentru a împiedica transferurile secundare. Așadar, statele membre au o obligație de a returna un solicitant de azil care evadează Uh, și trans, traversează o graniță în mod licit. În al doilea rând, raportorul a spus că trebuie să avem o experiență cu mecanismele de urgență. În încheierea observațiilor mele aș spune că în momentul de față suntem o situație clară de criză care, a, care destabilizează întregul sistem Schengen și de aceea Comisia este de părere că trebuie să avem un cadru legislativ concret și fiabil care să înlocuiască regulamentul de la Dublin și, prin urmare, propunerea actuală. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din partea președinției acum în legătură cu starea de fapt. Monsieur le Président, Domnule președinte, domnilor și domnilor, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau doar să vă spun că în ceea ce privește lucrările asupra propunerii Comisiei pentru un mecanism permanent de relocare, Consiliul uh, derulează în acest moment lucrările la nivel tehnic. Mulțumesc. And I was going to ask you to be brief. Voiam să vă rog să fiți succint. Mă bucur că n-am făcut-o. Acum deputații pot să tragă propriile concluzii. Am o, lung, am o listă foarte lungă pe care o să, care o să-i pun punct aici. Uh, haideți să, ascult, să-l ascultăm pe Jean-Pierre Chambry de la Biroul European pentru Sprijin. Uh, Sunt convins că va avea o discuție, o prezentare foarte interesantă și înainte de a da cuvântul, vă rog, dragi colegi, să indicați dacă doriți să interveniți în această dezbatere. Um, just, just put your hands up now. Ridicați mâna Ana, dacă vreți să interveniți. Știu că e o pacoste, dar uh, vin oameni la final și numărul intervenienților continuă să crească. So, colleagues, if you don't mind, I'll close the list. Dacă nu vă supărați, o să închidem lista. E foarte lungă. Am închis-o. Nimeni nu mai poate să mai ceară cuvântul după aceea. Vă rog, domnule Șabri. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați, vă mulțumesc că ne-ați invitat la această dezbatere pentru a vă pune la curent cu activitatea noastră în ceea ce privește relocarea din Italia și Grecia. Lucrăm în principal cu Comisia și cu alți actori interesați pentru a transforma proiectul într-un succes. Dacă ne uităm uh, la primul slide, cine este eligibil pentru relocare? Asta depinde de cei 75%, criteriul 75% pentru acordarea de protecție internațională și în momentul de față avem sirieni, eritreeni și oameni care vin din Irak și din Republica Central Africană care sunt eligibili să facă parte din acest proiect. De asemenea, persoanele apatride, dar care au avut reședința într-una din aceste țări. Câteva faptă de context. 34.953 de uh, oameni trebuie să fie relocați din Italia, 63.302 din uh, Grecia și 54.000 au fost uh, uh, puși deoparte pentru uh, alocări uh, suplimentare, ulterioare, mă scuzați. Implementarea va avea loc pe o perioadă de 2 ani și pot să vă asigur că beneficiarii care sunt relocați uh, au fost cu toții amprentați și înregistrați. Cred că putem trece la următorul slide. Ce facem noi? Care este rolul nostru? Poate ar fi bine să vedem imaginile. În primul rând, oferim informații la debarcare către oamenii care ar putea fi eligibili pentru acest proiect, le explicăm proiectul de relocare și le oferim informații despre procedura de azil. Deci acolo prima imagine este una din echipele noastre pe insula Lesbos în Grecia, care făcea exact acest gen de muncă. Apoi avem înregistrarea, din nou sprijinim statele membre cu proces, procesul de înregistrare a solicitărilor de azil, uh, apoi exercițiul de matchmaking, acolo unde persoanele eligibile sunt potrivite cu țările uh, unde ar duce-o cel mai bine și apoi uh, este punctul de plecare al acestora spre țările respective. În momentul de față am relocat oameni în multe zone din Italia, Uh, am uh, lucrat în Lampedusa, în hotspotul de acolo, apoi în Villa Secanio, unde facem mai mult muncă de înregistrare. Avem oameni în Milano, Roma și în Catania și o să vă explic mai târziu de ce Milano și Roma. În Grecia avem oameni în Lesbos și în curând și în uh, Atena, la un birou regional. De pe harta de aici vedeți că hotspot-urile care sunt uh, active în Grecia sunt uh, deocamdată doar în uh, Lesbos, iar celelalte sunt prevăzute, celelalte patru. În Italia avem Lampedusa, pe care am menționat-o deja, și apoi celelalte hotspot-uri, Taranto, Poțala Augusta și încă două. am solicitat 176 de experți, de fapt 274, dar până în acest moment ni s-au acordat 176 de experți de la EASO. În momentul de față avem cam 30 de experți în teren și din moment ce nu am deschis toate hotspot-urile, putem spune că uh, Uh, oamenii trimiși până în acest moment sunt suficienți. E important de ținut minte că realitatea diferă din uh, Grecia în Italia, deci e important să avem o abordare flexibilă. Apoi, provocările. De ce merg lucrurile atât de încet? A durat ceva timp să demarăm acest proiect nu toate hotspot-urile sunt operaționale, așa cum am spus. Unele dintre ele nu au fost deschise încă. Evident, există și provocări logistice. Uh, o, instalarea unei linii de internet pe o insulă um, izolată. Pentru asta durează uh, să putem instala linia respectivă sau lipsa de birouri de asemenea, există și o anumită reticență din partea oamenilor care trebuie să fie relocați, să facă parte din acest proiect. Tocmai de aceea informarea este foarte importantă și este important să le acordăm informațiile necesare și să le explicăm că acest proces ar trebui să fie alternativa potrivită. Ce încercăm să facem pentru a depăși aceste provocări? În primul rând ne concentrăm mai mult asupra fluxurilor care sunt în afara hotspot-urilor. Aici am vorbit despre Milano, deci încercăm să găsim oameni care au intrat, spre exemplu, prin Pozzalo și acum sunt în nordul Italiei și încercăm să identificăm uh, grupurile de acolo pentru a le implica în acest proiect. De asemenea, avem și birouri mobile pe toate insulele grecești pentru a ne permite să lucrăm în aceste locuri pentru câteva zile. Avem și echipe mobile. Așa cum am spus, niciodată nu știi unde va avea loc debarcarea și ni s-a spus că ar fi o idee bună să avem echipe mobile, spre exemplu o echipă în Roma care să poată fi mobilizată în câteva ore pentru debarcări în zona de sud. Flexibilitatea este cheie pentru toate abordările noastre. Acestea sunt cifrele uh, cu cei care au fost relocați până în acest moment, după cum vedeți și cum am explicat și mai devreme, cifrele nu sunt foarte mari, dar au existat deja niște povești de succes. Aceasta este o familie pe care am urmat-o de la început până la final. Au fost registrați în Lesbos, în Grecia, și întregul proces, din momentul înregistrării până la noua lor casă în Luxemburg și relanscrierea copiilor lor, lor la școală în Luxemburg, a fost de două săptămâni. Deci cred că asta arată că programul poate fi un succes dacă toate părțile acționează împreună în spiritul solidarității. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem direct la deputații care au cerut să intervină. Începem cu raportorii din umbră și dăm cuvântul PPE-ului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și domnului Kirkhope pentru prezentarea introductivă și Comisiei EASO și Consiliului pentru contribuțiile lor elaborate. Deși este un prim schimb de păreri pe marginea acestei propuneri, deja în Parlament s-a lucrat mult la asta atunci când vorbim despre cele două decizii ale Consiliului în legătură cu cei 40.000 și 120.000 de refugiați care să fie relocați din Italia și din Grecia. Deci nu luăm de la zero. Mulți dintre noi am fost dezamăgiți de faptul că Parlamentul nu a fost uh, implicat oficial în procesul de codecizie și am insistat foarte mult să ca orice mecanism permanent de relocare să implice Parlamentul în calitate de colegiuitor. Suntem colegiuitori pe acest dosar, ceea ce ne oferă ocazia excelentă de a ajuta la realizarea acestui nou instrument de politici. Dar avem și o responsabilitate foarte mare, responsabilitatea de a trata această propunere într-un mod eficient, rapid și unit Aștept cu interes discuțiile cu colegii. Sunt perfect de acord cu Timothy Kirchhoff, care spune că nu e o soluție magică, pentru că aceasta nu există. Relocația poate funcționa, funcționa doar dacă celelalte abordări sunt aplicate. Politica de returnare, securitatea frontierelor externe, hotspoturile și Uh, prezentarea dumneavoastră, sincer, nu mi-a crescut optimismul în acest sens. În ceea ce privește propunerea în sine, cred că ea poate funcționa doar atunci când avem criterii, condiții și jaloane foarte clar uh, delimitate și specificate. Uh, în momentul de față, în propunere, nu există asemenea jaloane. Propunerea ne spune ce se va calcula, dar nu ce înseamnă un influx spre exemplu. Și mă îngrijorează că dacă o ținem tot așa, o să ajungem uh, cu un uh, document pe care îl adoptăm, dar care nu va fi folosit niciodată. Deci cred că ar trebui să împiedicăm acest lucru cu orice preț. Două scurte întrebări pentru Comisie. Lucrăm la această legislație propusă și în același timp Comisia a anunțat o revizuire elaborată și o evaluare elaborată a regulamentului de la Dublin, ceea ce duce la o revizuire. Și atunci, cum uh, se potrivește adoptarea acestui uh, document cu revizuirea întregii legislații. În al doilea rând, adoptarea unui mecanism permanent de criză nu împiedică Consiliul să adopte mecanisme de urgență în baza articolului 78.3 ce ar putea apărea în această propunere pentru ca Consiliul să preferă să folosirea mecanismului permanent față de uh, deciziile de criză uh, luate? Uh, mulțumesc. numele SND, Miriam Dali. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba mea maternă. Îi mulțumesc domnului Kirkhope pentru uh, observațiile domniei sale și pentru prezentare, pentru a vedea cum putem merge mai departe de aici. Grupul SND consideră că acest dosar legislativ este extrem de important. în cadrul politicii europene pentru azil și migrație. Am văzut din prezentarea de astăzi că avem nevoie de măsuri concrete pentru ca propunerile să devină realitate. Este inutil să te pui de acord asupra relocării dacă, rămân, dacă relocarea rămâne doar o vorbă pe hârtie. Am văzut că există 150 de oameni care au fost relocați, ceea ce nu este suficient. Realitatea este că numărul oamenilor care vin în Europa este în creștere și nu are nicio logică să băgăm sub preș această problemă și să lăsăm țările lovite pe cont propriu. Aș vrea să mă refer de asemenea și la ceea ce s-a spus de uh, către reprezentantul EASO și nu să v-ați referit la asta. Vedeți cât de important este rolul statului membru și ce poate face acesta pentru a avea uh, succes. Câteva puncte care sunt importante din punctul meu de vedere. În primul rând, acest uh, aspect nu va dispărea peste noapte. Numărul refugiaților va crește și tocmai de aceea este important să dăm dovadă de solidaritate și în fapt, nu doar prin, din vorbe. Cred că acest dosar este o oportunitate să punem în practică principiul solidarității și acesta ar trebui să fie inclus într-o lege care să poată intra în vigoare în mod automat, fără a diminua importanța regulamentului Dublin, vedem că există multe probleme de legislație în, în Europa, pentru că am văzut că Dublin, de fapt, nu funcționează. Problemele pe care, cu care ne confruntăm astăzi arată că trebuie să schimbăm lucrurile. Credem că trebuie să ne îndepărtăm de propunerea prezentată de comisie pentru că este mult prea vagă. Trebuie să fim mai exacti. Spre exemplu, în ceea ce privește definiția crizei, ca și aceasta este foarte vagă și care sunt elementele care trebuie să fie luate în calcul. Eu aștept cu interes uh, să lucrez cu raportorul și cu raportorii din umbră în săptămânile care urmează și sper că putem ajunge la un acord care să fie util. Mulțumesc, doamna Wikstrom, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Sunt niște imagini remarcabile și niște cifre remarcabile. Povestea de succes legată de relocarea celor 31 de persoane din Grecia. Eu n-am fost în Grecia în momentul în care au fost relocați, dar a fost o poveste foarte bună, numai că 31 de persoane nu înseamnă foarte mult. Dar a doua zi, cumva, de la oamenii relocați, se răspândise vestea către oamenii care veneau uh, pe bărci, în bărci, Uh, în Grecia. Spuneau deja că se descurcă foarte bine în Luxemburg și le place foarte tare și atunci toată lumea a vrut să se ducă în Luxemburg. Dar trebuie să vedem și situațiile în care, spre exemplu, uh, ministrul de externe al Estoniei, pe care l-am întâlnit în Statele Unite, mi-a spus că au încercat să găsească oameni pe care să-i relocheze, dar, din păcate, uh, Uh, cu mult înainte informațiile rele să răspândiseră deja înainte ca ministrul Eston să poată face ceva. Deci uh, oamenii sunt uh, vulnerabili, au fugit de război, de persecuții și le este foarte frică să nu ajungă în aceeași situație. Deci ezită chiar și să urce într-un avion pentru a fi relocați. Și ce s-ar putea face? Uh, Vreau să știu dacă există echipe de psihologi, dacă există oameni antrenați, pregătiți să discute cu oameni vulnerabili. Pentru că este important să uh, eliminăm această informație incorrectă pe care o primesc și să încurajăm încrederea. Mai ales atunci când vorbești cu persoane vulnerabile, pentru că până la urmă trebuie să relocăm 160.000 de persoane. Și la viteza asta va fi nevoie de 75 de ani. Cu excepția cazului în care se schimbă ceva în mod dramatic și aș vrea să știu care sunt măsurile pe care le prevedeți pentru a reloca, deci nu doar 1, 15, 30, ci 10, sute de oameni. A doua întrebare este legată de faptul că Suedia este copleșită în acest moment. În urmă cu câteva săptămâni nu mai existau saltele de cumpărat în țară. Am uh, pus, am găzduit oamenii peste tot, în fabrici, în școli, pe jos, fără paturi. Oamenii au dormit chiar și sub cerul liber și deja a venit iarna. Avem temperaturi sub zero în Suedia în acest moment, deci e frig. Și nu mai putem face față situației. Care este situația actuală în ceea ce privește relocarea oamenilor din Suedia către alte țări europene? Iar colegilor care nu știu, să știți că ne confruntăm cu zeci de mii de refugiați în fiecare săptămână. Acum s-a mai încetinit un pic ritmul uh, datorită măsurilor draconice luate de guvern, dar este o situație de nesuportat. Și uh, aș vrea să știu deja ce s-a întâmplat cu relocarea. Mulțumesc. No, the, for the Greens, the shadows, Ska Keller. Thank you. Um... De la Verzi. Sunt de acord cu ce au spus colegii mei. E bine că avem această propunere. Când am avut relocarea de urgență, am spus că am vrea să fim colegislatori într-o, la o schemă permanentă de relocare. Dar n-ar trebui ca acest lucru să preîntâmpine o reformă cu sens a regulamentului de la Dublin și apoi trebuie să punem în legătură cele două elemente unele cu celelalte. De aceea este foarte bine că avem această propunere pentru un instrument pe care noi verzii îl susținem și consider că este foarte bine ca decizia să rămână pentru când uh, Comisia vine cu ceva concret. Este foarte important să nu se întâmple ca și cu directiva cu privire la protecția temporară. Am lăsat totul la latitudinea statelor membre. Aici, de data aceasta, Comisia trebuie să spună ce trebuie făcut în momentul în care apare situația de urgență. Alte câteva lucruri uh, care ar trebui modificate. Avem pragul de 75% care este arbitrar, în opinia mea, eu aș vrea să fie 70%, trăgând învățămintele necesare Să nu uităm că afganii sunt aproape la 75% și totuși sunt excluși. De aceea, mulți uh, refugiați din Afganistan sunt blocați în Grecia atunci trebuie să privim lucrurile din punct de vedere practic. Sunt un grup mare de refugiați, adesea cu statut de refugiați, și ar trebui ca aceste persoane să fie incluse în mecanism. Mă uit și la ce ar fi trebuit să învățăm în urma relocărilor de urgență. N-ar trebui să cerem refugiaților ca mai întâi să ceară azil în țara în care se află. Mi se pare că astfel se ajunge la o povară administrativă adițională proceduri administrative în plus, fără niciun sens. Procedura de azil oricum se va face în țara de relocare. Și atunci cel mai bine ar fi ca aceste persoane să nu mai fie obligate să treacă prin procedura de azil în Grecia și în Italia, doar pentru a, a accelera puțin lucrurile și avea mai puțin pași administrativi. E vorba de relația de încredere. Dacă nu vrei uh, azil în Grecia sau Italia pentru că știi că lucrurile nu Uh, vor merge bine deoarece țările sunt automat uh, te gândești că oricum ajungi într-un al doilea stat, deci uh, îți pui întrebarea de ce să mai depun cerere aici. Informarea este foarte importantă, iar EASO trebuie să aibă suficient personal la fața locului, în hotspots și nu numai, pentru a avea mai mult timp. Bineînțeles că în hotspots lucrurile trebuie să fie accelerate, iar Frontex încearcă să accelereze înregistrarea foarte bine. Dar refugiaților trebuie să li se explice ce este relocarea, ce beneficii au statele, pentru că poate nu toată lumea mm, știe despre cât de frumos e în Luxemburg, de exemplu. Pentru asta e nevoie de timp, ca să le explicăm oamenilor anumite lucruri. Mm, o mutare secundară trebuie preîntâmpinată. Cred că propunerea Comisiei însă are o abordare greșită pentru asta. Spuneați că prioritățile refugiaților ar trebui avute în vedere, dar nu legați acest lucru de prevenirea unei mutări secundare, unei mișcări secundare. Eu cred că dacă facem tot posibilul pentru a ține cont de legătura cu familia, de regimul lingvistic, de competențele refugiaților, Până la urmă, se va găsi o soluție în așa fel încât aceștia să ajungă din prima într-un loc care să le convine și atunci nu vor mai simți nevoia să se mute. Povara administrativă e și ea redusă, întreaga tevatură e redusă. Comisarul ne spune acum că refugiații trebuie mereu să se înregistreze pe lângă autorități. Dar mie mi se pare că se creează probleme cu directiva pentru azil pe care o avem și unde garantăm anumite drepturi ale refugiaților. Este un mare conflict și eu nu cred că ne ajută uh, faptul că există aceste lucruri. De asemenea, să vedem ce se întâmplă și cu perioada de evaluare. Dacă spunem unui refugiat, iată care este planul acesta minunat în baza căruia te relocăm, însă durează două luni de zile, timp în care habar n-avem ce să-ți spunem. Tu vei sta două luni de zile aici, vei cheltui ultimul bănuț pentru a te întreține. Mulți oameni vor spune, mm, nu mulțumesc. Perioada aceasta trebuie să fie scurtată, pentru ca decizia să vină repede. Și apoi o întrebare către comisie. Statele membre plătesc bani pentru a nu avea obligația un an de zile. Aveți experiențe aici? Mă gândesc că aveți un uh, procent în funcție de PIB, dar credeți într-adevăr că statele membre vor fi încurajate astfel să uh, implementeze măsurile necesare? Mulțumesc, eu nu vreau să-i grăbesc pe colegi, spune președintele, dar uh, avem o listă lungă și mai avem două mari rapoarte pe ordinea de zi. Sigur, sunt conștient că este un dosar foarte important, dar, dragi colegi, fiți puțin atenți la timp. Laura Ferrara de la EFDD. Grazie, Presidente. Beh, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Încep cu ceea ce a spus invitatul nostru la început și, de fapt, și la sfârșit, cu importanța spiritului solidarității. Trebuie să ne uităm la statistici lipsește solidaritatea, pentru că doar 14 state membre au spus că vor să pună locuri la dispoziție pentru refugiați. Vreo 320 din 170 de mii. Avem uh, câteva zeci de mii și în Italia, în Grecia 30 din 66 de mii, după cum a spus și președintele Juncker. Va dura foarte mult până ce reușim să instalăm peste 170.000 de refugiați. Și până la urmă este o urgență. Ce se va întâmpla în momentul în care schema va deveni obligatorie? Am fost la COSAC, la reuniunea anuală. Și acolo au venit parlamentari naționali care discuta despre gestionarea fluxurilor migratorii. Am uh, văzut cum uh, anumite state membre s-au exprimat fără niciun pic de ambiguitate împotriva preluării unui, uh, unei scheme din motiva adoptării unei scheme de preluare de refugiați, pentru că s-au invocat motive precum suveranitatea statelor membre și cum că Uniunea Europeană nu poate să impună nimic în acest sens statelor membre. Da, avem principiul uh, o, solidarității în articolul 78 și 80 din tratat. Dar Dacă ne uităm la sentimentele de acum și la cifrele de acum, eu nu cred că viitorul este foarte roz. Și sunt de acord cu Ska Keller. Ea a spus că 75% este procentul care trebuie redus, cel puțin până la 70% dacă vrem să reușim să-i uh, relocăm pe afgan, de exemplu. Și apoi, da, apare și posibilitatea uh, unui flux migratoriu secundar în Uniunea Europeană din cauza mutărilor. Mulțumesc pentru faptul că ai fost succintă, Laura. Dragi colegi, domnul Gerard de preurmează acum. Uh, merci, monsieur le président. Uh, très rapidement. Foarte rapid. Sunt un federalist european și solidaritatea între statele europene în fața problemelor majore este pentru mine o alegere și o obligație. Însă am o probleme, problemă cu calendarul acestei propuneri. Mă întreb dacă este pertinent să lansăm o dezbatere în legătură cu un mecanism permanent atunci când vedem rezultatele derizorii Uh, ale transferului a 160 de mii de uh, refugiați, uh, care anunțată ca o mare dovadă a solidarității. Trebuie să ținem cont de opinia publică dintr-o serie de state membre și de autoritățile publice și propunerile care trebuie să fie adoptate și care au posibilitatea de a fi blocate. Deci, mi se pare că calendarul nu este foarte oportun. În al doilea rând, vom vedea rezultatele alegerilor în Franța în curând uh, și trebuie să avem o viziune globală a politicilor migratorii. Domnul Kirkhope uh, a avut dreptate, avem o politică de control, avem o politică de returnare. Cetățenii nu vor accepta Uh, doar unul dintre elementele politicilor despre care vorbim. Așadar, mă deranjează două lucruri în dispozitivul prevăzut acum, care aduce o derogare mm, de la regulamentul de la Dublin. Însă există și două limite, o limită de 40% și de 75%, deci niciodată nu vom avea vom putea avea mai mult de 40% din oamenii care beneficiază de transfer. Care este criteriul însă? Pe de altă parte, parte știm câte persoane se află în situația actuală care ar putea să beneficieze de acest mecanism de relocare. La câte persoane ar trebui să se aplice? În plus, a doua derogare pentru statele membre care uh, nu vor să participe, vor plăti o amendă de 0,02% și economiștii spun că atunci când ai de ales între două soluții, alegi soluția mai ieftină atunci când uh, ai de ales între uh, a accepta 20.000 de imigranți sau o mică amendă, bine, bine statele membre vor, vor lua o amendă pentru că este mai ieftin. Uh, anumite state, dacă ai de ales între 0,02% ca amendă și să preiei 30.000 de refugiați, pentru că criteriile au fost uh, decise, statele vor face calculul și dacă statele calculează așa, atunci celelalte state vor trebui să accepte mai mult decât uh, le revine proporțional oamenii refuzați de, de alții. Deci mă îndoi, îndoiesc că acest mecanism de derogări este unul sănătos și cred că va crea o diferențiere considerabilă în interiorul Uniunii și va fi foarte dificil uh, atunci când unele state membre vor accepta solidaritatea și altele nu. Bineînțeles că trebuie ca orice sistem să funcționeze în practic. Domnul Uh, uh, Mulțumesc. Mecanismul de relocare se va aplica doar acelor naționalități pentru care rata de recunoaștere este mai mare de 75%. Sunt diferite naționalități cu rate diferite de recunoaștere în diferite state membre. Deci, uh, șansele ca o persoană să primească protecție internațională depind într-o oarecare măsură, de țara în care e trimisă persoana respectivă. Aș vrea să știu în ce bază vor fi luate aceste decizii și de către cine. Și o altă întrebare. Din perspectiva solicitantului de azil, unele state membre pur și simplu sunt mai atrăgătoare decât altele, dintr-o sumedenie de motive. Din perspectiva statului membru, unii solicitanți de azil sunt mai de dorit decât alții. E o realitate. Cum vor afecta aceste preferințe decizia sau o vor afecta în vreun fel? E realist să credem că putem uh, preîntâmpina o mutare secundară a celor relocați? Doamna Keller spunea că preferințele solicitanților de azil ar trebui avute în vedere pe cât posibil, ceea ce în sine e Logic, dar tocmai eh, preferințele personale au eh, generat situația de acum, cu o serie de state membre care trebuie să primească toate cererile, pe când alte state membre nu primesc nicio cerere de azil. Next is Mrs. Yotova. Doamna Iotova. Thank you, Claude. I will speak in Bulgaria. Voi vorbi bulgară. Повечето от нещата бяха вече казани. Искам да поставя само два въпроса, които... Mulțumesc. Voi fi succintă, fiindcă deja colegii mei au spus foarte multe lucruri. Înainte de vacanța de vară, am uh, aprobat un mecanism temporar de relocare și a fost foarte greu să obținem uh, acest uh, mecanism. Dar iată că acum el nu este implementat. Asta e realitatea la ora actuală. Nu avem cum să fim mulțumiți de cifrele persoanelor relocate până acum. Mă întreb cum uh, va arăta relația dintre mecanismul temporar și cel permanent, deoarece trebuie să vedem uh, ce efect va avea mecanismul temporar asupra celor 160.000 de persoane. Situația s-a schimbat dramatic de astă vară. Sunt multe persoane în Grecia și în Italia ce vom face cu acest număr care se acumulează? Sunt uh, migranți în număr mare și în Balcanii Occidentali acum. Ce facem și acolo? Am început să ridicăm garduri, uh, ceea ce face ca situația să fie foarte grea pentru Grecia. Trebuie să ne gândim la crearea de hotspots în țările de origine, de exemplu mi se pare că noi cei din Europa nu avem cum să ne îngrijim de această problemă singuri. De asemenea, care sunt schimbările avute în vedere în regulamentul de la Dublin și cum anume uh, vor interacționa cu mecanismul permanent de relocare? Vă mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, înainte de a începe, Vreau să spun că sunt de acord cu ce a spus raportorul Kirkhope. Trebuie să învățăm din proiectele pilot. Și în același timp am câteva întrebări rezultate în urma prezentării EASO. Decizia de relocare din 2015 23 a Consiliului spune că dacă nu există o înregistrare, solicitantul de azil va fi exclus din uh, procedura de relocare. Există totuși, în, în dosarul de azil nu există nicio informație care să ne spună dacă un uh, solicitant de azil a intrat printr-un hotspot sau nu. Dosarele menționează doar uh, data uh, intrării și nu și locul. Delegația MVA este foarte intransigentă aici. Dacă n-ai înregistrare, n-ai niciun drept. Și pentru că nu există bunăvoință la nivelul actorilor de stat, delegația noastră va cere garanții ferme în ceea ce privește aderarea la obligațiile legislative. În ceea ce privește raportul EASO, l-am ascultat cu atenție și am uh, m-am oprit asupra două puncte relevante. Am înțeles că nu toate acele hotspots sunt pe deplin operaționale, ceea ce este de înțeles, fiindcă din punct de vedere logistic provocarea este foarte mare. Dar Ați spus în același timp că din acest motiv fluxul de relocare se va concentra în afara acelor hotspot sunt uh, puțin confuză. Ce înseamnă asta în termeni practici? Dumneavoastră spuneți că fluxul de relocare este concentrat în afara hotspots. Subminați uh, în, întreaga existență, sensul existenței hotspots. Vreau uh, să fiu cât se poate de clar în exprimare. Spuneți că oamenii de fapt nu mai trebuie să treacă prin hotspots pentru că nu facem față din punct de vedere logistic. Uh, pentru noi este crucial să înțelegem acest uh, element, ca să ne dăm seama ce înseamnă hotspots. Dacă oamenii pot să treacă pe lângă hotspots, să vină pe alte canale, noi vom pierde vederea de ansamblu. Iar procesul de relocare va fi imposibil de implementat. Vreau să menționez uh, că sunt de acord cu doamna Keller dar sunt de acord mai dacă am trăit într-o lume ideală. Din păcate, nu se întâmplă asta. Și dacă am dat curs logicii dumneavoastră, bineînțeles că ne-ar plăcea să îi lăsăm pe oameni să aleagă. Dar asta înseamnă că statele care deja sunt supraîmpovărate în nordul și vestul Europei, vor rămâne în continuare cele mai afectate. Haideți să căutăm un echilibru mai bun, așa fel încât uh, să facem front comun și toate statele membre din nord, sud, est și vest să împărtășească această povară. Trebuie să fim mai pragmatici și mai practici în abordarea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, urmează Birgit Zippel și îmi cer scuze colegilor care cer acum uh, cuvântul. L-am spus-o de la bun început că o să închid lista vorbitorilor și oricum suntem debordați, nu mai avem deloc timp. Mulțumesc, domnule președinte. În general, eu sprijin ideea de a avea un mecanism permanent de relocare și sunt de acord și cu ce ne-a spus Timothy Kirkhope. Nu avem uh, cum să avem o măsură unică, o soluție de tip panaceu, dar uh, e important să avem totuși o abordare holistică. Problema care este de fapt? Și poate că răspunsul Consiliului uh, ne arată care e problema. Statele membre nu sunt pe deplin angajate și nu prea vor o abordare holistică. Așa că acum avem vreo 140 de refugiați relocați. 140. Și mă amintesc prea bine că după vacanța de vară, Consiliul a anunțat că până la finele lui noiembrie va fi avut loc cel puțin relocarea a 40.000 de refugiați. Rezultatul este însă 140. Deci e fantastic. Și atunci cum să ne așteptăm uh, la rezultate mai bune de la un alt mecanism de relocare? Mă enervează când Timothy vorbește despre anumiți factori care pot fi consolidați. Despre ce vorbim aici, de fapt? Războiul din Siria este un pull factor? Refugiații din Eritrea vin în Germania doar fiindcă primesc mulți bani acolo? Eu cred că efectul acesta de stimulare um, este, trebuie privit altfel. De fapt, problema care este? Că pe noi nu ne-a interesat războiul din Siria până în momentul în care nu ne-am trezit cu refugiați uh, la frontieră. Nu ne-a păsat de taberele de refugiați din Liban și Iordania suprapopulate până în momentul în care refugiații au venit în Europa. Nici măcar n-am dat bani uh, la UNHCR în așa fel încât să aibă destul alimente acești oameni. Și acum uh, ne plângem. E strigător la ce? De fapt, e ridicol. Și să știți că mi-aleg cu mare atenție cuvintele. În coșmarurile mele, văd cum statele membre vor fi de acord cu relocarea. Și vor fi de acord în ziua în care nu va mai veni în Europa niciun refugiat, pentru că noi vom închide frontierele, vom ridica ziduri și lăsăm totul la latitudinea unor țări precum Turcia la, nivel, la, la atitudinea țărilor africane și oricum nu dăm suficienți bani în așa fel încât să combatem răul la rădăcină în țările africane. Deci tot ce facem aici și tot ce auzim sunt lucruri ridicole, iar eu aș vrea un semnal clar din partea statelor membre. Că vreau să văd că statele membre nu sunt dispuse doar să ridice ziduri și să dea bani altor state în așa fel încât să se ocupe ele de problema refugiaților. Eu vreau să văd un semnal clar cum că statele membre își asumă răspunderea și preiau refugiați. E vorba de oameni care fug din calea războiului și a persecutării. Și sper, sper că atunci să putem uh, obține un progres pe o nouă măsură. Mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Kirkos. I will speak in Greek. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în limba greacă. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări pentru reprezentantul comisiei. Una în ceea ce privește cei 40% și anume maximul pentru solicitările de azil din ultimele șase luni. Deci nu este o cifră lineară, fluxul nu este linear. Câteodată există o creștere mare a fluxului. Dacă privim lucrurile din acest punct de vedere, putem să vedem că refugiații se vor concentra atunci când uh, vor aștepta să fie transferați. În al doilea rând, în uh, declarația explicativă se menționează dezastre naționale și altele, și nu, dar nu înțeleg de ce o inundație într-un anumit, uh, în anumită zonă ar putea însemna că un uh, stat nu poate să primească refugiați și în raportul EASO se uh, vorbește de 150 de familii care dar este nevoie de 50.000 de locuri 50.000 mm, de oameni care au ajuns în, doar în octombrie. Nu avem o capacitate în acest sens și am încercat, în Grecia încercăm să rezolvăm problema singuri. Ce face Uniunea Europeană? Încercăm să cultivăm încrederea între refugiați Credeți într-adevăr că statele membre vor putea să facă față acestor uh, fluxuri? dacă avem oameni în acele hotspots, punctele de primire și triere, dacă nu avem asemenea, de sistem, asemenea sisteme, înseamnă că nu se vor aplica niciun fel de sisteme de control. Da? O, o propoziție, doamna Gomez? Înțeleg dificultățile prin care trece EASO, dar gândiți-vă la consecințele unor state cum ale, ca ale mele, Portugalia, care au spus că sunt pregătite să primească refugiați, dar refugiații nu vin. Mulțumesc, Ana. Înainte de a da cuvântul președinției, comisiei și domnului Kirkhope, Deja s-a întâmplat de trei ori. just wanted to make a quick point, colleagues. Vreau, vreau doar să vă spun un lucru, pentru că deja a treia oară astăzi am avut un număr foarte mare de intervenții, încerc să verific ce se întâmplă și la alte comisii. Nu există cale Uh, altă cale, avem problemele cele mai importante pe care le tratăm astăzi. Mă gândesc la calitatea contribuțiilor, uh, oameni care pun întrebări pertinente, însă vinși de uh, cantitatea de teme pe care le tratăm. Așadar, vă rog să fiți disciplinați fiți răbdători, lista intervențiilor este extrem de lungă, n-am mai văzut așa ceva de când sunt la Parlament, însă va trebui să începem să eliminăm puncte de pe ordinea de zi, pentru că vom depăși timpul. Nu vreau să vă enervați dacă vă tai timpul de vorbire, Secretariatul mm, nu poate fi acuzat că încarcă prea mult ordinea de zi pentru că sunt foarte multe puncte pe care trebuie să le discutăm. Este foarte dificil ca eu să gestionez situația pe un subiect atât de important, însă vă mulțumesc pentru disciplină. Dau cuvântul comisiei dacă poate să ne răspundă la întrebările care au fost adresate specific comisiei. Da, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru discuția vie care a ridicat multe elemente pe care le vom aprofunda. Începutul lent al mecanismului și reacțiile și numărul refugiaților care participă la asemenea scheme. Este foarte clar în decizie că eh, schema de transfer nu este voluntară. Aceasta este diferența față de schema Mas pentru Malta, care nu a funcționat bine și de aceea reținerea refugiaților trebuie să fie uh, depășită. Acest lucru este foarte important pentru succesul mecanismului de transfer să implementăm în mod coerent această decizie și implementarea completă înseamnă că se iau amprente pentru a ajunge la întrebarea doamnei Stevens. Fiecare migrant nelegitim trece prin aceste puncte hotspots. Selecția trebuie să fie rapidă, după cum a spus doamna Keller, și trebuie să fie obligatorie. În cazul deplasărilor secundare, trebuie să, se, uh, să aibă loc o retrimitere în statul membru de transfer, o condiție care poate să fie îndeplinită conform directivei returnării și în ceea ce privește împotrivirea partid la participare, avem acești refugiați au informații în legătură cu statele membre. De exemplu, nu vor să fie primii eritreeni din Estonia, pentru că există o diasporă în alte state membre. Noi sperăm că vom crea prin, reloc- prin transfer o diasporă și în alte state membre și că va crește disponibilitatea de, a, de transfer spre alte state. S-a vorbit despre transferul, primele transferuri către Luxemburg, de asemenea datorită lipsei de informații. Domnul Lenars și domnul Dupre mi-a pus întrebări în legătură cu criteriile care nu sunt suficient de specifice și trebuie să fie mai detaliate cum să spunem, noi credem că, o anumit, că va fi nevoie de o, anumit, de una, o anumită marjă. Vor exista discuții și în Consiliu și la Parlamentul European pentru a conveni un, o listă de cri, completă de criterii care să permită mm, o soluție aplicabilă universală. Aceste criterii trebuie să fie diferite și nu cred că ar trebui să ne gândim la un catalog care să se aplice tuturor. Ar fi dificil. Am menționat criteriile din propunerea noastră. Sunt bazate pe cifrele pe cap de locuitor, țin cont și de dimensiunea statului membru, însă bineînțeles vor continua discuțiile în trialogurile Mm, din viitor. Doamna Wikström mm, m-a întrebat despre transferurile din Suedia. Domnul comisar Avramopoulos a fost în Stockholm ieri și a avut convorbiri cu guvernul suedez. Lucrăm la o propunere care probabil va fi gata săptămâna viitoare. Nu știu când o va adopta comisia, însă ni s-a solicitat o asemenea propunere. doamnei Keller la remarcile sale, dacă 75% sau 70% este o rată corectă de recunoaștere, asta o putem discuta la nesfârșit. Eu vreau să vă spun că în decizie, se pre... că în propunere aceste rate de recunoaștere sunt fixate și uh, sunt revizuite uh, la fiecare trei luni conform datelor Eurostat. Și pot, pot să apare și alte naționalități. Am optat pentru 75% pentru a da o securitate statelor membre ca persoana transferată va fi într-adevăr un solicitant de azil și nu un imigrant nelegitim. Sunt uh, suntem cu toții de acord că este un lucru foarte important. Comisia este deschisă față de noi idei pentru a fi foarte clar uh, decizia prevede anumite urgențe, dar și propunere, propuneri ca statele membre să creeze profiluri uh, Însă există doar un singur motiv pentru a refuza o persoană și anume din motive de securitate. Lucru care a fost menționat de un membru uh, că securitatea este importantă. Doamna Keller, în ceea ce privește fondurile, nu știm încă în ce fel și în ce măsură și cum vor folosi statele membre suma forfetară pe care o vor primi. Va trebui probabil să revenim avem doar 14 state membre care participă în momentul actual. Propunerile de urgență prevăd o perioadă de 2 ani de implementare. Noi nu am propus-o, dar uh, așa a ieșit din negocieri. Mai multe state membre care nu aveau aproape niciun refugiat au spus că au nevoie de timp pentru a se pregăti, pentru a-și pregăti infrastructura, pentru a-i putea integra pe refugiați. De aceea am. Uh, garantată această perioadă de 2 ani și sunt unele state membre care au, uh, s-au angajat cu zero. Deci nu toate statele membre participă. Între, la relația între mecanismul permanent și temporar, Eh, mecanismul permanent este la 160 de mii. În momentul adoptării mecanismului de transfer, orice propunere suplimentară din partea Comisiei va fi bazată pe articolul 78.3. Și domnul Dupre și alții au menționat faptul că pragul maxim de 40%, la, dacă, dacă acesta este logic sau nu, V-am explicat deja de ce am introdus acest prag, pentru că dacă nu am avea un prag, dacă ne-am relocat, am, dacă am face un transfer dintr-un stat membru mare, am ajunge la cu cifre care nu vor fi acceptate și care nu ar putea fi implementate. De aceea trebuie să ne asigurăm că Uh, suntem în poziția de a avea o, un sistem rezonabil și realist. Da, ați parcurs toate întrebările și apreciem acest lucru. Vă mulțumesc că ați încercat să răspundeți în timpul disponibil. Trec acum la președinție cu oarecare teamă. Nu trebuie să fiți succint de această dată. Mulțumesc, domnule președinte. Am ajuns puțin târziu, dar eram la o altă întâlnire la Consiliu. Am ajuns, auzit însă multe lucruri interesante care au fost ridicate de către uh, eurodeputați. La Consiliu, lucrările uh, cu privire la transfer continuă în paralel. Munca pentru mecanismul de urgență uh, este provocarea principală de a pune în aplicare aceste decizii după aceea lucrăm pe mecanismul de criză și aici suntem în stadiul uh, lucrărilor inițiale. și situația este asemănătoare cu cea din Parlamentul European. În ceea ce privește mecanismul de urgență, uh, punerea în aplicare este foarte dificilă, pentru că, pe de o parte, trebuie un dispozitiv care să facă față un, intrării de până 20.000 de persoane pe zi în Grecia. Putem să ne gândim că este foarte dificil să funcționeze conceptul de hotspots. Avem și situația inversă, unde în Italia avem zile fără intrări de migranți. Acum statele membre trebuie să profite de iarnă pentru a introduce un dispozitiv care să uh, funcționeze până în primăvară. Împărtășesc opinia exprimată de mulți dintre dumneavoastră că solidaritatea europeană este în joc. Este adevărat. Și suntem conștienți, domnul Mores a fost martorul unor discuții dificile în Consiliu. Însă alți intervenenți au subliniat că mizele erau de a descuraja deplasările secundare ale persoanelor transferate. Dacă ne gândim la numărul de persoane transferate până acum, provocarea se, este altundeva prima dată să putem să transferăm suficiente persoane și după aceea ne concentrăm pe mișcările secundare. Dacă aceste persoane sunt bine primite într-un stat, nu cred că da, da, călătoriile secundare vor deveni o problemă. Doamna Wikström, în legătură cu Suedia, se schimbă lucrurile pentru că nu mai suntem într-o logică a statului de uh, primire, ci a statului de destinație care trebuie să fie solidar și trebuie să răspundem foarte rapid acestei solicitări a Suediei. Și mai sunt uh, aspecte foarte importante legate de negocierile dumneavoastră, legate de mecanismul de criză care trebuie să persiste Trebuie să ne gândim și la articularea uh, regulamentului de la Dublin și de reforma viitoare a sistemului Dublin. Continuăm lucrările în paralel, așadar, în paralel cu Parlamentul European Vineri, miniștrii pentru migrație vor avea o discuție politică pentru, asupra mecanismului de criză. În aceste discuții trebuie să ținem cont de experiențele de transfer de urgență, dacă au fost bune sau proaste. Însă, trebuie să încercăm să învățăm din ceea ce am încercat să punem în aplicare. Lucrăm foarte mult asupra solidarității, însă solidaritatea nu este foarte ușor de atins pentru că există o asimetrie. Sunt state de primă, care sunt în prima linie, state de tranzit, care au nevoie de solidaritate și state de destinație. Fluxurile se vor schimba în funcție de sistemul aplicat la frontierele externe sau interne lucrurile se pot schimba de la un moment la altul. La Consiliu încercăm să acționăm pe mai multe mm, fronturi. Ah, în afara Europei am avut o întâlnire cu Turcia duminică, ah, frontierele externe care trebuie să funcționeze și în interior intervine mecanismul de transfer miniștrii vor discuta, bineînțeles, multe dintre problemele pe care le-ați ridicat dumneavoastră, cooperarea migranților, dacă, dacă avem uh, acest transfer este un lucru nou. Dacă le explici unor persoane care vin într-o regiune de conflict că trebuie să plece cu avionul, bineînțeles că apare o anumită reținere, trebuie să lucrăm asupra acestui lucru și trebuie să existe capacități de primire atât la uh, intrare. Dacă nu există capacități uh, suficiente la intrare, cum să-i convingem uh, că vor exista mai multe capacități de primire la destinare? Sunt unele state care știu să creeze capacitățile pentru că au o cultură de primire și sunt alte state care trec pentru prima dată uh, prin uh, uh, această experiență a relocării. Și, bineînțeles, trebuie ca toate statele să participe, fără excepție, la solidaritatea europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Un ultim mesaj este că s-au înregistrat progrese în Grecia și Italia. Vreau să transmit acest mesaj aici. Trebuie să profităm de iarnă și să uh, avem măsuri deja pregătite pentru anul viitor. Da, într-adevăr, o contribuție substanțială din partea președinției. Stimați colegi, în legătură cu cel de-al doilea punct, domnul Dupre a, a, a fost de acord să amânăm acest punct până la uh, pe o reuniune ulterioară. Avem așadar uh, încă un punct al doamnei Guillaume. Îi dau cuvântul domnului colegului reprezentantului EASA și după aceea domnului Hope. Mulțumesc, domnule președinte. Doar două aspecte. În primul rând, ideea menționată de doamna Wikström în legătură cu, form, cu informațiile. Sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Bineînțeles că nu este în interesul traficanților să informeze refugiații în legătură cu transferul. Așadar, este rolul nostru să uh, furnizăm aceste informații și chiar și Comisia lucrează asupra unei strategii de informare care a fost menționată în concluziile Consiliului uh, JAI. Și lucrăm cu ei pe acest lucru. Informația, așa, informarea este un lucru foarte important, ce se poate face mai bine. Uh, întrebarea doamnei deputat Dali nu cred că este vorba aici de a arăta cu degetul pe cineva. Este vorba și de lucrurile care trebuie, au fost menționate de președinție. Prim, capacitățile de primire sunt foarte importante. Timpul de transfer trebuie să fie sim, scurt și statele membre trebuie să își respecte angajamentele în ceea ce privește hotspoturile și dacă acestea sunt depășite. Mulțumesc Comisiei pentru clarificare. Nu este cazul. Aceste hotspoturi sunt punctele principale de intrare. Veți fi și alături de, da, de noi și la următorul punct. Îi mulțumesc lui Jaha din nou pentru amânarea punctului 28. Trecem direct la punctul 29 cu scuze față de doamna Guillaume, pentru că îi acordăm doar 30 de minute. Sorry, Timothy. That would, I, would I, would I, I it's formally... Uh, îmi pare, îmi pare rău, Timothy. Da, cred că este necesar ca raportorul să spună un cuvânt. Și un ultim cuvânt, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții. Sunt convins că veți produce un raport care va reflecta tot ce se spune. Și au rămas prieteni, completează președintele. Thank you. Sorry, Timothy. Thank you. Îmi pare rău, Timothy, încă o dată. În graba mea am sărit peste raportor. Bun, dragi colegi, haideți să trecem. Tocmai înceram scuze doamne Guillaume că am comprimat lucrurile la jumătate de oră. Este iarăși un punct foarte important. Ultimul punct um, pe ordinea de zi, constituirea unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure. O să o sar peste introducere și o să-i dau cuvântul uh, doamnei Ghiom, apoi vom avea o prezentare a ASO și apoi comisia. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, nu o să fiu foarte succintă că este un subiect extrem de important. Domnul Kerhop a plecat, dar mulți colegi au uh, ceva de spus. Vorbim de un pachet de text sugerat de comisie care Uh, sugera să lucrăm împreună și vreau să-i mulțumesc pentru asta. Vreau să vă spun că activitatea pe marginea acestei liste europene a țărilor de origine sigure era o prelungire logică a lucrului la directiva privind procedurile de azil și se indică destul de precis uh, conceptul de țară de origine sigură pe care îl împărtășește toată lumea. În primul rând, o țară de origine sigură este o țară unde există un sistem democratic care este și fiabil. Este un stat unde nu există tortură sau uh, tratamente inumane sau degradante, nu există conflicte armate. În conformitate cu directiva, un solicitant de azil uh, care vine într-o țară sigură este prezumat a fi în siguranță și ca atare nu are nevoie de protecție internațională. Totuși, uh, obiectivul este de a lupta împotriva utilizării abuzive a procedurii uh, de azil. Desemnarea ca țară sigură este o miză importantă, în primul rând, în același timp pentru statele membre vizate, pentru că asta poate accelera uh, prelucrarea cererilor din partea resortisanților din aceste țări uh, de origine sigure, dar este o miză importantă și pentru solicitanții vizați. Caracterul sigur al acestei țări nu stă în calea unei solicitări de azil în sine, ci și a examinării individuale a acestei solicitări. Orice cetățean poate veni cu o cerere de azil, dar cetățenii din aceste țări sunt evaluați de la caz la caz. Trebuie să menționez și posibilitatea listelor naționale. În uh, poziția inițială, uh, Parlamentul a vrut totuși să aibă un impact de armonizare cu o listă europeană, dar ca urmare a negocierilor, această opțiune a fost îndepărtată și acum există doar liste naționale și asta ar fi permis să, a, să definim mai bine acest concept. Aici avem uh, mize diplomatice diverse și se explică de ce statele membre nu au putut să elaboreze o listă europeană. Și acum există liste naționale în 12 țări europene. Arată o practică disparată și uneori incoerentă în ceea ce privește numărul de țări vizate, avem de la 1 la 6 și unor până la 26, practici divergente ale abordării acestui concept, pentru că anumite state membre au înscris țări ca fiind sigure SUA, Australia, Canada și în curând Japonia. Altele au adoptat liste așa zis utile cu uh, țări de unde provin solicitanți de azil. Uh, Există și o modalitate divergentă de apreciere a situației în aceste uh, țări de origine sigură, pentru că unele state uh, spun că Ghana este o țară sigură, altele spun că Ghana este o țară sigură doar pentru bărbați. Uh, mai există unele țări care spun că Kosovo este o țară sigură, deși francezii au ajuns la concluzia opusă. Uh, au retras Kosovo de pe listă și au pus Albania, în schimb. În ceea ce privește propunerea legislativă a Comisiei, există o listă de șapte țări care cuprind Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turcia. câteva ultime observații în patru domenii unde mi se pare necesar să facem progrese pe viitor cu colegii noștri și cu toți actorii implicați. Mai întâi, cum spuneam mai devreme, există confuzie în ceea ce privește acest concept de țară de origine sigură. Va trebui să lucrăm la asta. Vă semnalez că comunicatul de presă al PE vorbea țări terțe sigure, și nu acesta este conceptul, deci va trebui să mai lucrăm la asta. Deci toate statele să fie pe aceeași lungime de undă. A doilea domeniu de lucru este articularea între lista, listele naționale și lista comună europeană. Am văzut că există divergențe numeroase. La ce ne putem aștepta în ceea ce privește armonizarea în partea acestei propuneri? cum poate fi uh, consolidat acest impact de armonizare? Ce se întâmplă dacă o țară este retrasă de pe lista europeană? Statele membre o pot reintroduce pe listele naționale și dacă da, în ce condiții? A treia serie de întrebări sau de dificultăți metodele de evaluare a caracterului sigur al țării și metodologia folosită cred că cade în sarcina legiuitorului să verifice că o țară îndeplinește criteriile de țară de origine sigură. Deci este important ca Comisia să precizeze cum s-a făcut această muncă de evaluare, care sunt sursele de informare utilizate și vom vedea exemple în câteva minute trebuie să uh, discutăm cu biroul de sprijin, dar trebuie să vorbim și despre metodologia utilizată. Și cred că este extrem de util și pe viitor să uh, continuăm să discutăm despre compatibilitatea între această listă și drepturile umane fundamentale. Și ultima serie de întrebări legate de procesul de adopție și revizia listei, cum și cine este uh, organismul competent pentru a redacta și revizui această listă. Doar Comisia poate avea inițiativa de a evalua fiecare țări sau statele membre pot sugera o modificare. Cred că trebuie să ținem cont de rapiditatea procesului în caz de revizuire. Acestea ar fi primele elemente pe care doream să le supun atenției colegilor. Mulțumesc foarte mult, Silvie. Este îngrozitor de enervant să comprimi un, uh, un subiect atât de important în 30 de minute, dar uh, ai, uh, ai avut o prezentare foarte elegantă la început, deci mă bucur că măcar am putut discuta un pic despre ea. Din păcate, pe scurt, o să dăm cuvântul EASO pentru a avea o reacție cât mai scurtă. Și apoi discutăm și cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam doar să aduc câteva fapte în discuție. Dacă ne uităm la cifrele pentru Balcanii Occidentali, care sunt cei mai implicați în acest domeniu, vedeți că numărul de solicitanți de protecție internațională, care a crescut constant din 2008 încoace, și în perioada ianuarie-octombrie am, avem deja 183.895 de mii de solicitanți de azil din uh, Balcani. Anul trecut am avut 109.000. Ce înseamnă asta în termeni clar, Că în perioada ianuarie-octombrie 70% din toți solicitanții de azil uh, Uh, din UE veneau din Balcanii Occidentali. Dacă ne uităm la principalele țări de origine, solicitanții de azil în UE, vedem că în octombrie Balcanii Occidentali erau pe locul 4, dar dacă ne uităm la 2015 din ianuarie până în octombrie, oamenii din Balcanii Occidentali sunt pe locul 2. Deci după sirieni aveam uh, refugiații din Balcanii Occidentali. Uh, țara destinație principală este Germania pentru acești oameni și, după cum vedeți pe hartă, fluxul constă în principal din albanezi și kosovari. Dacă ne uităm la ratele de recunoaștere, aceasta este foarte scăzută, este undeva la 2% din cetățenii din Balcanii Occidentali și cu toții au o rată de recunoaștere sub 5%. Cea mai mare este a kosovarilor. Cealaltă linie reprezintă Turcia. De ce ar trebui ca Balcanii Occidentali să fie tratați diferit de alte țări? În primul rând, uh, dimensiunea. Fluxul este foarte mare. Aplicații, uh, solicitările repetate, pentru că, iarăși, ei sunt pe primul loc în UE. Și uh, faptul că rata de acceptare este foarte mică. Noi la EASO am organizat mai multe ateliere în ceea ce privește situația din Balcanii Occidentali. Am făcut o analiză comparativă care analizează factorii de atracție și, dacă, și de respingere și dacă ne uităm la factorii de respingere, uh, în general, nu există persecuție, nu există probleme grave. În general, este lipsa perspectivelor unui viitor mai bun și uh, probleme cu sistemele naționale de sănătate sau de educație, care împinge pe acești oameni să emigreze. Deci, există uh, îngrijorări, cum ar fi uh, diversele uh, conflicte uh, de sânge în uh, Bosnia-Herzegovina, dar majoritatea argumentelor sunt de ordin economic și factori legați de sistemul de azil și de uh, ceea ce se permite prin sistemul de azil. Deci aceștia sunt uh, factorii de atracție. De asemenea și pachetele de returnare și serviciile de sănătate. Există agenții de turism și diaspora, precum și proximitatea geografică față de Europa, care sunt iarăși factori uh, de atracție importanți. O să încerc să rezum cât mai repede. Statele membre au luat mai multe măsuri pentru a face față acestui flux, au încercat să reducă timpul de prelucrare, au redus uh, Uh, beneficiile acordate în sistemul uh, de azil, dar cred că mă opresc aici. Da, îmi pare rău, mulțumesc foarte mult. Doamna Silvestri, vă rog. Domnul Silvestri, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult. Înainte să încep, voiam doar să fac o observație generală. Noi salutăm această inițiativă care concentrează resursele, dar trebuie să facem acest lucru într-un mod care să respecte Carta Drepturilor Fundamentale. Și în următoarele 5 minute aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri care vă pot înlesni munca în evaluarea impactului acestei propuneri asupra drepturilor fundamentale. Dacă ne putem uita la prezentare, există multe puncte care ar trebui să fie analizate atunci când uh, analizăm impactul asupra drepturilor fundamentale. În primul rând să identifici ce drepturi fundamentale sunt uh, afectate, care este natura și conținutul lor, dacă există limite, uh, Uh, și dacă condițiile stabilite în articolul 52 din carte sunt îndeplinite sau nu. Trebuie să ne uităm la testul de proporționalitate și să ne uităm la cei trei pași ai testului de proporționalitate. Uh, măsura poate atinge scopul, este necesară și este proporțională. Drepturile care sunt uh, afectate de propunere pot fi grupate în două categorii mari. Pe de o parte, drepturile absolute, uh, interdicția mm, expulzării uh, colective și apoi drepturi care, de la care se poate face derogare, stabilite în articolul 21 din tratat, nediscriminarea, uh, Uh, o cale de atac eficientă, dar și alte drepturi, cum ar fi libertatea sau drepturile copilului. Uh, de asemenea, uh, am vorbit despre drepturile primare, drepturile inalienabile și solicitantul trebuie să aibă uh, posibilitatea să aducă contraargumente în ceea ce privește nivelul de siguranță din uh, țara sa și trebuie să existe o evaluare individuală și corectă. Deci trebuie să existe și dreptul de a fi ascultat. Un punct legat de expulzarea colectivă, care se aplică și la frontierele terestre și la cele maritime. Dacă ne uităm la drepturile de la care se poate face derogare, principiul major vizat de această propunere este principiul nediscriminării. Și aici din două puncte de vedere. În primul rând, o discriminare directă pe baza țării de origine și, în al doilea rând, și cred că și asta e important, un efect indirect pe care anumite țări le au asupra minorităților din țările considerate sigure. Deci uh, ați s-a menționat mai devreme uh, populația LGBT în Balcanii Occidentali. Evident, măsurile vizate au un scop legitim, dar ce ar fi necesar ar fi să examinăm dacă restricțiile la principiul non-discriminării sunt justificate sau nu. Și ar fi bine să vedem dacă măsura este adecvată, dacă va promova niște proceduri comune, pentru că ăsta este scopul tratatelor, și dacă listele acestea naționale vor rămâne. și dacă asta va accelera pro, uh, procesul de prelucrare a solicitărilor de azil. În ceea ce privește necesitatea, cred că ar fi util să demonstrăm dacă există alte măsuri care pot atinge același scop. Am auzit că sunt uh, multe solicitări care sunt repetate, poate există și alte măsuri care ar putea atinge același uh, rezultat și în ceea ce privește testul de proporționalitate, ar fi important să arătăm pentru fiecare țară de pe listă în mod individual că rata lor de recunoaștere este atât de mică încât justifică includerea pe listă. Și în același timp să arătăm ce măsuri se iau pentru a reduce riscul pentru categoriile care se află în situație de risc în aceste, stat, în aceste state, minoritățile naționale sau LGBT. Dacă ne uităm la ultimele două slide-uri în ceea ce privește căile rezonabile de atac, Vreau să subliniez um, că prelucrarea solicitanților uh, care provin din țări sigure ar permite niște excepții la principiul efectului suspendat. Deci ar fi important să vedem în lumina jurisprudenței de la CES căile de atac de la articolul 3 ca să vedem dacă nu este nevoie să se modifice uh, procedurile pentru a asigura respectarea cerințelor uh, jurisprudenței Curții de la Strasburg. Și nu în cele din urmă, încă două drepturi care sunt afectate sau ar putea fi afectate, dreptul la libertate și dreptul copilului. Procedurile de azil au anumite reguli specifice pentru uh, solicitanții care vin din aceste țări sigure și este important să examinăm dacă prin stabilirea de liste europene impactul asupra copiilor, mai ales a minorilor neînsoțiți, și uh, a, a, impactul asupra regulilor care guvernează reținerea la frontieră justifică uh, aceste lucruri, aceste măsuri. Uh, deci, din punctul de vedere al agenției noastre, este important ca impactul propunerii să uh, fie evaluat într-un mod cuprinzător, ca această evaluare să fie rezonabilă și transparentă și să fie pusă la dispoziția celorlalți pe viitor și apoi ar trebui să existe o justificare individuală pentru fiecare dintre aceste țări și apoi să ne gândim la modurile în care efectele indirecte asupra țărilor uh, de origine uh, le pot avea asupra minorităților din aceste țări. Să vedem dacă există anumite măsuri care ar putea diminua riscul uh, acestei discriminări indirecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Silvestri, pentru această prezentare. Vă mulțumesc amândurora pentru că ați fost cât se poate de succinți. Dragi colegi, mai avem patru minute la dispoziție și le Uh, mulțumesc interpreților dacă depășim un pic de tot pentru a asculta reacțiile deputaților care au așteptat cu răbdare până acum. Evident, trebuie să fiți foarte succinți, că altfel uh, nu vom mai avea interpretare. Începem cu doamna Dati. Vă rog să fiți succintă. Am o listă aici. Dacă nu vreți să vorbiți, nu e nicio problemă. Dar vă rog un minut. Și apoi, deci doamna, doamna Dati, domnul Depre, doamna Anderson, vă rog. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca urmare a dramei uh, din Paris și a terorismului, uh, trebuie să nu uităm uh, cealaltă provocare mare a Comisiei noastre, criza migratorie. Deci um, aș vrea să putem avea o dezbatere serenă pentru a evita orice confuzie care ar putea împiedica adoptarea acestei liste. Salut uh, propunerea lui uh, Jean-Claude Juncker de a avea o listă comună la nivel european. E adevărat că pertinența și necesitatea acestei liste nu fac subiectul unei dezbateri, ci uh, trebuie să stabilim criteriile pe baza cărora se va face această listă. Avem deja Turcia pe lista de, uh, lista de țări sigure și Biroul European de Sprijin poate juca un rol esențial în elaborarea acestei liste. Astăzi așteptăm calendarul uh, temporar pentru uh, aceste lucruri. Mulțumesc, domnul Depre. Foarte pe scurt, domnule președinte, în ceea ce privește analiza, văd trei probleme care trebuie elucidate în primul rând procedura pentru a intra pe listă, procedura pentru a ieși de pe listă nu este simplu. După aceea coexistența cu listele naționale este important. În al treilea rând, propunerea comisiei care prevede punerea Turciei pe această listă, ceea ce a dus uh, la reținere extrem de mari. În al treilea rând, dacă un stat din sud este un stat sigur este pe listă, acest lucru are consecințe și acest lucru duce la o serie de amendamente ale mecanismului actual în ceea ce privește în special durata de procesare cred, sper că aceste lucruri ar, vor fi luate în considerare de către Agenția Drepturilor Fundamentale. Vă mulțumesc, doamna Arnes, în numele grupului GUE. Um, I'll try and be quick as well. Voi încerca și eu să fiu succintă. Mă îngrijorează evaluarea, metoda de evaluare utilizată, mai ales uh, fiind date comentariile despre Turcia deja Să vedem care sunt criteriile de, care definesc o țară sigură. Fără violență, fără conflict armat. Și iată că totuși Erdogan, acum câteva săptămâni, acum câteva luni parcă, ne-a spus că Turcia încheia un proces de pace. Eu chiar nu pot să înțeleg cum o asemenea țară ne poate fi prezentată nouă eurodeputaților ca fiind sigură, date fiind comentariile făcute de Erdogan și ceea ce se întâmplă cu curzii. Mulțumesc uh, foarte mult că ai fost succintă, Martina, și că ai transmis un mesaj clar. Îl înlocuiește, o înlocuiește pe Jean Lambert, doamna Valero. Mulțumesc și eu voi fi succintă, domnule președinte. Nici nu cred că putem vorbi de țări sigure. S-a menționat deja cazul Turciei. Asta este un caz special. 24% din persoanele de acolo sunt recunoscute ca refugiați. E remarcabil totuși. Nu cred că avem nevoie de măsurători politice. Eu cred că avem nevoie de o evaluare reală a situației din uh, țară. Aceste evaluări nu trebuie să fie motivate politic. Și mai am o întrebare despre subsidiaritate. E o ierarhie. Poate că există totuși state unde există diferite interpretări față de calitatea siguranței. Deci sunt perspective diferite în funcție de țară și în funcție de regiune și eu cred că aceste lucruri trebuie clarificate a priori. Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul pe care îl abordăm astăzi este foarte important pentru că este vorba de îndepărtarea migranților în situație ilegală, dar sistemul nostru este ineficace pentru că este vorba de 40%, deci în jur de 3.000 de persoane pe an. Sunt uh, dezamăgit că măsurile propuse cu Turcia sunt insuficiente. Statele balcanice și Turcia sunt ele însele surse de imigrație, deci ă, acestea nu știu dacă ar trebui să fie pe lista statelor sigure. Franța propune 16 state, Regatul Unit propune 26 și vedem că în perista Franței sunt anumite state sigure, cum ar fi Franța și Senegalul. Ultimul, ultima problemă a coexistenței acestei liste cu listele naționale. Există două liste naționale și sper că vom respecta suveranitatea statelor cu un sistem de coexistență între listele noastre și aceste liste naționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult interpreților. Doamna, doamna Țipă. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamne președinte. Voi fi succintă. Am tot auzit chestii despre uh, criteriile care definesc dacă un stat este sigur de fapt sigur pentru proprii cetățeni. Este important de știut. Dar haideți să ne uităm la tot ce avem până acum. Dincolo de aceste criterii, sunt și decizii politice. Dacă să avem o listă sau nu, dacă să avem țări pe listă sau nu. Depinde și de decizii politice. Dacă mă uit la lista de acum, din propunerea comisiei, impresia mea este că are un fond politic. Unii colegi au spus deja, sunt țări uh, din care vin foarte mulți refugiați și aceste țări se regăsesc pe listă. N-are rost să punem mai multe țări în aceeași barcă să spunem că situația e la fel. Noi mereu vorbim despre Balcanii Occidentali ca și când toate aceste țări au aceleași condiții. și foarte pe scurt către domnul Juncker. El a spus că toate aceste țări sunt uh, țări sigure de origine pentru că sunt state candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Îmi pare rău, sunt state candidat. Punct. Dar asta nu înseamnă că toate aceste țări întrunesc criteriile de la Copenhaga, pentru că dacă le-ar întruni, și acesta e argumentul domnului Juncker, ar putea deveni membri ai Uniunii Europene de mâine. Deci vă rog frumos, mai multă prudență aici. Sunt state candidat, deoarece în continuare nu întrunesc criteriile. Să fim foarte atenți, așadar, și e vorba de decizia dacă Vrem să avem pe cineva în țara mea sau nu? Decizia aceasta se poate lua fără nicio listă cu țări sigure de origine. Dacă ai suficientă tehnică, dacă ai suficient personal pentru a decide ce se întâmplă cu cererea de azil, îți vei da seama că n-ai mm, și, și îți vei da seama că n-ai niciun motiv să dai azilul, o voi face. Deci noi trebuie să verificăm cine e pe listă și care este obiectivul real. Silvi Ghiom, raportoarea noastră pentru concluzii. Da, dar fiind marile tendințe care se revelează, în special în ceea ce privește criteriile de coexistență a listelor, eu cred că avem nevoie de informații suplimentare care să uh, arate și să precizeze mai bine lucrurile. Mulțumesc, stimați colegi, pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Mulțumim, doamne raportor pentru că a acceptat acest ultim loc. Îi vom da un loc mai devreme pe ordinea de zi. Următoarea reuniune va avea loc în 7 decembrie. Se încheie ședința noastră. He apologized.